Guten Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegin. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Astăzi dorim să începem punctual. Iată că sosește tot mai multe lume. Trebuie să începem cu punctualitate pentru că cei care au analizat ordinea de zi știu foarte bine că avem uh, invitați patru comisari și un secretar general, deci atât de mulți oaspeți care au foarte multe de spus. Cu siguranță vor veni și mulți deputați pentru că vor dori să le adreseze întrebări, așa încât trebuie să procedăm cât se poate de disciplinat și să ne respectăm timpul cu strictețe. A primit toată lumea ordinea de zi, vom uh, parcurge ordinea de zi punct cu punct. Pornesc de la premiza că nimeni nu are obiecții împotriva acesteia. În ceea ce privește procesele verbale, procedăm așa cum am făcut și până acum. Dacă nimeni nu are nicio obiecție împotriva procesului verbal până la sfârșitul reuniunii, atunci ele sunt aprobate ca atare. Acesta este primul lucru pe care doream să-l spun. În al doilea rând, ședința noastră, atât cea de dimineață cât și cea de după amiază, este transmisă live pe internet. Colegii trebuie să conștientizeze faptul că pot fi văzuți oriunde în Europa, chiar și în afara acesteia. Dacă la un moment dat, în decursul zilei, când vor fi ajuns toți colegii la Parlament, unul sau anumite persoane care nu sunt membre în această comisie vor dori să participe pentru că sunt interesate de discuțiile noastre, atunci vă rog să le transmiteți celor care vă întreabă unde ne pot viziona. La ASP2G3 avem un listening room, iar de după amiază la ASP1G3. Deci ASP3G2 listening room în această dimineață. Ordinea de zi este clară. Ne-am propus să discutăm cu trei comisari și o doamnă comisar. Și pentru că trebuie să fim disciplinați, subliniez acum, o dată, pentru toți colegii, cum vor funcționa lucrurile. Nu vom putea discuta cum uh, vom proceda, ci trebuie să respectăm ceea ce s-a stabilit o introducere de 5 minute realizată de către raportor, o prezentare de 10 minute și atunci când spun 10 minute, mă refer la 10 minute și atât, prezentare susținută de fiecare comisar și apoi 35 de minute pentru prezentările reprezentanților grupurilor parlamentare și apoi vom vedea câți vorbitori mai avem pe listă și în funcție de timpul alocat vedem cine poate să ia cuvântul. Însă avem puțin timp la dispoziție, mai puțin timp decât vor avea purtătorii de cuvânt din partea grupurilor parlamentare, iar în final comisarul mai are ocazia să ia odată cuvântul 5 până la 10 minute pentru a răspunde sau pentru a face observații pe care le consideră necesare. Fiecare dintre comisari ne-a promis că dacă există anumite întrebări care nu își pot găsi răspunsul la această reuniune, atunci există și posibilitatea de a se răspunde în scris. Cam atât în ceea ce privește organizarea reuniunii noastre. Următoarea reuniune Reuniunea va avea loc pe 10 februarie. Atunci ni se vor alătura comisarii Han și Androș. Ei ne-au confirmat deja prezența. Ne bucură acest lucru. Vom avea o jumătate de zi la dispoziție pentru a discuta cu cei doi comisari. Următoarea comunicare cred că se găsește pe mesele dumneavoastră sau o veți primi în curând. Aprobările care au fost uh, solicitate de la conferința președinților de comisie, mi s-a solicitat din partea domnului Lene să venim cu o contribuție în ceea ce privește uh, rezoluția grupurilor parlamentare vis-a-vis -vis de summitul de primăvară. Am discutat acest lucru cu coordonatorii. A fost uh, trimis proiectul în grupurile parlamentare și am preluat lucrurile în mare parte așa cum și-au dorit grupurile parlamentare. Iar acum, după ce grupurile parlamentare și-au dat acordul, I-am uh, prezentat domnului Lene proiectul nostru. Veți găsi acest lucru cel târziu în această după amiază pe mesele din fața dumneavoastră. Doresc să subliniez încă o dată ceea ce am spus și la întrunirea coordonatorilor, ceea ce am formulat noi sub formă de text nu trebuie, nu se va regăsi în raport de 1 la 1 în rezoluție. Ceea ce am scris noi este o contribuție pentru conferința președinților de comisie. Această conferință preia sugestiile pentru că din partea fiecărei comisii vine o contribuție, totul este inclus și acest text este transmis mai departe la conferința președinților. Deci, președinții grupurilor parlamentare vor elabora pe bazele acestea, pornind de la aceste baze, rezoluția. Deci nu fiți dezamăgiți toți cei care ați uh, contribuit la aceste sugestii, dacă nu veți regăsi în raport de 1 la 1 în rezoluție ceea ce ați dorit dumneavoastră să exprimați. Noi am uh, trimis o scrisoare către toate parlamentele naționale din Uniunea Europeană și, într-adevăr, am obținut câteva contribuții uh, din partea parlamentelor naționale. Contribuțiile au fost uh, într-o oarecare măsură în limba maternă a fiecarei țări, deci trebuie să avem timpul necesar pentru a traduce aceste contribuții, astfel încât să fim cu toții capabili să le citim. De exemplu, contribuția Danemarcei a venit în limba daneză. Sigur, trebuie să beneficiem întâi de traducere pentru a ști care este conținutul. Dar spre sfârșitul săptămânii vom uh, sintetiza aceste contribuții, vom avea o broșură în care se vor regăsi acestea și această broșură va fi completată cu orice altă contribuție va mai veni. Aceasta a fost contribuția parlamentelor naționale. Însă și toate comisiile au fost solicitate de fiecare dată și de către mine la conferința președinților de comisie, eu le-am spus președinților de comisie că dacă doresc să aibă o contribuție la activitatea Comisiei Sure, atunci să facă acest lucru, să ne scrie o scrisoare sau să ne transmită un aviz cât se poate de oficial. Există între timp câteva avize din partea Comisiei TRAN, precum și din partea DV. Aceștia au votat deja în ceea ce privește avizele lor, astfel încât avem deja la dispoziție versiunea finală consolidată a vizelor lor. Comisia ITRE a votat deja, însă nu există încă versiunea lingvistică definitivă. Cu toate acestea, în această după-amiază vom distribui această versiune nedefinitivă, pentru că dacă tot ne întâlnim cu comisarul pentru cercetare, ar fi bine să avem avizul din partea comisiei respective. Envi și Regii au votat uh, marți și joi. Nu avem încă avizele în versiunea lor definitivă, însă și acestea vor mai veni. Pe lângă aceasta s-au anunțat și alte avize oficiale din partea Comisiei pentru Cultură și din partea Agri. Deci, Vom aștepta până vom obține versiunea asupra căreia s-a votat și, de asemenea, versiunea corectă din punct de vedere lingvistic. Acestea au fost comunicările și, iată, este 9 și un sfert după ceasul meu. Vă rog să nu vă uitați la ceasul din sală. Nu merge bine nici celelalte din cealaltă parte nu merge bine. Deci nici unul dintre cele două ceasuri din sală nu merge bine. Uitați-vă mai bine la ceasul dumneavoastră personal de la mână. Același lucru îl fac și eu. Și iată că acum am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi. Și în ceea ce privește punctul 4 de pe ordinea de zi. Îl salut pe domnul comisar. Bun venit alături de noi, domnule comisar Oettinger. Ne bucurăm că ați avut timp să veniți alături de noi, de Comisia Sură. Nu este întotdeauna simplu să reușești să te organizezi astfel încât să reușești așa ceva, dar suntem foarte bucuroși că ați răspuns invitației noastre Vom uh, începe imediat și vom proceda așa cum am anunțat uh, mai devreme. Vom avea o introducere de 5 minute din partea raportorului nostru și apoi uh, dumneavoastră veți avea cuvântul pentru a face o prezentare de 10 minute. Apoi vom da cuvântul reprezentanților grupurilor parlamentare. Salvador, te rog. Bienvenido, comisario. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule comisar, bine ați venit, dragi colegi. Censure, porque vamos a... Astăzi este o zi specială în comisia noastră, pentru că avem trei comisari din uh, domenii fundamentale pentru perspectivele financiare viitoare, energie, transport și inovație și serviciul de acțiune externă care va fi un aspect foarte important. Știm că va fi foarte dificil să asigurăm finanțarea pentru promovarea acțiunii externe. Totuși, um, revenind la comisarul responsabil pentru energie, știm că dumnealui va trebui să își asume foarte multe angajamente care vor trebui să fie finanțate în um, următorul cadru financiar. De aceea aș fi interesat să știu care sunt planurile și um, perspectivele comisarului în ceea ce privește negocierile între Parlament și Comisie pentru distribuirea bugetului între diferitele domenii în următorul uh, cadru financiar. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, avem acum un nou cadru juridic care stabilește obiective noi în domeniul energiei. Acestea sunt obiective foarte ambițioase și bineînțeles că vom avea nevoie de mai multe angajamente, de angajarea mai multor cheltuieli în acest sens. Aceste angajamente de cheltuieli în perioada actuală nu sunt um, complete așa cum ar trebui să fie. De aceea, Comisia Shore a încercat să se concentreze pe principiul valorii adăugate europene. Credem că planificarea la nivel european în domeniul energiei, concentrată pe infrastructură, este abordarea potrivită. Aceste lucruri trebuie să se realizeze la nivel european, pentru că așa putem să Um, realizăm obiectivele mai eficient. De aceea trebuie să alocăm bugetele necesare astfel încât aceste inițiative să se poată pune în aplicare în toate cele 27 de state membre și să înlocuiască cele 27 de strategii individuale în domeniul energiei pe care le avem astăzi. Și um, acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit comisarului și anume acela legat de angajamentele pentru cheltuieli. De asemenea, vom avea nevoie de noi resurse bugetare în viitor, resursele bugetare vor trebui să fie mai mari decât în momentul de față. Putem să privim această chestiune din două um, unghiuri diferite. În primul rând, va trebui să integrăm energia în uh, principalele politici europene. Este vorba de uh, procesul de mainstreaming. Apoi trebuie să stabilim noi obiective în ceea ce privește energia iar acestea trebuie să fie susținute în uh, liniile bugetare corespunzătoare. De exemplu, putem să folosim uh, fonduri bugetare intracomunitare sau extracomunitare. Acesta este un punct de discuție. Așadar, domnule comisar, un punct important uh, este următorul. Ce credeți dumneavoastră că va fi necesar în ceea ce privește resursele bugetare în anii care urmează? Credeți că va fi posibil să distribuim investițiile în energie între liniile bugetare care se referă la energie. Apoi, în ceea ce privește revizuirea cheltuielilor, s-a spus că un trilion de euro va fi bugetul pentru 2020, buget care să acopere mm, infrastructura, eficiența energetică, dar și alte capitole din domeniul energetic. Comisia Europeană speră ca aceste resurse să provină parțial de la operatori privați, dar Comisia a spus deja că acestea trebuie să fie completate de contribuții publice. Această sumă de un trilion de euro este o sumă impresionantă. Ce credeți uh, dumneavoastră, domnule comisar, uh, ce credeți că ar trebui să provină din bugetul comunitar? comisarul sau comisia consideră că ar trebui creat un fond special pentru energie, acesta ar fi un fond extracomunitar care nu ar fi acoperit din contribuțiile financiare actuale ale statelor membre. Ar fi practic un instrument interguvernamental suplimentar. Dacă vă uitați la perspectiva financiară actuală, pentru rețelele transeuropene în domeniul energiei avem cam 25 uh, de milioane de euro. Credeți că este suficientă această sumă pentru a satisface cerințele în ceea ce privește interconectarea care a fost uh, stabilită ca o prioritate în Uniunea Europeană și care lipsește în statele membre? Sau credeți că va fi necesar un efort bugetar suplimentar în următoarea perspectivă financiară? Apoi, în ceea ce privește eficiența energetică, avem uh, oarecare îndoieli. Potrivit unor studii, inclusiv studii derulate de Parlament și de Comisia Europeană, va fi greu uh, să creștem eficiența energetică cu mai mult uh, sau la peste 20%. Credeți că va trebui să schimbăm cadrul juridic sau credeți că va trebui să adăugăm resurse bugetare suplimentare? Sau, pe de altă parte, credeți că ar fi suficient să instituim o cotă obligatorie pentru ca statele membre să-și atingă țintele de eficiență energetică? Colegii noștri din Comisia ITRE au spus că programul uh, privind um, energia inteligentă ar trebui să facă parte din programul FIP. Credeți că ar trebui să fie integrat sau să fie transformat? Sau poate că ar trebui să existe o structură independentă? Mă refer la programul referitor la apă. Toate acestea vor fi vitale pentru dezbatere. Mulțumesc, Salvador. Domnule Oettinger, aveți cuvântul. Frau Vorsitzende. Domnule președinte, stimate domnule raportor, stimate doamne și domn deputați. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a discuta cu dumneavoastră într-o etapă timpurie referitor la structurile următoarei perioade bugetare. Mulțumesc și pentru întrebările bine structurate pe care raportorul ni le-a transmis. Discuția de astăzi aceasta o privesc ca pe o primă discuție. Comisia în continuare își pregătește proiectul și vor exista consultări în cel de-al doilea trimestru, în vară și în toamnă, între dumneavoastră și noi. În domeniul energetic ne bazăm pe structuri bugetare pe termen lung, care sunt deja cunoscute și pe rol, pe acestea le evaluăm și apoi vom uh, trage concluzia referitoare la cum trebuie continuate ele. De asemenea, ne bazăm și pe programele speciale împotriva crizei, programe de redresare economică care sunt uh, prevăzute cu mijloace și măsuri din partea Parlamentului. Trebuie să vedem dacă acestea pot fi implementate și în continuare în următoarea perioadă sau dacă ele sunt expirate. În al treilea rând, ne bazăm pe noul articol 194, care prevede europeizarea politicii energetice și care în felul acesta stabilește noi priorități sau priorități mai mari pentru buget în domeniul energiei. În al patrulea rând, ne bazăm pe obiectivele care ne-au fost impuse în ultimii ani, cum ar fi 20% eficiență energetică mai mare sau 20% energii regenerabile, se solicită expertize în acest sens și toate acestea au fost uh, incluse în structura bugetară. Acestea sunt cele patru priorități pe care noi dorim să le introducem în proiectul nostru și se pune întrebarea ce înseamnă o finanțare bugetare clasică și ce obligațiuni sunt necesare pentru proiecte pe termen lung care să promoveze creșterea, care să promoveze competiția. Pentru că politica energetică se găsește undeva între politica economică, capacitatea concurențială a Uniunii Europene, durabilitate, fiscalitate și protecția mediului. În strategia noastră, ener Energie 2020, deci strategia pentru 2020, am identificat 5 domenii prioritare în care se pune o valoare adăugată europeană pe anumite elemente. Un euro investit la nivel european aduce mai mult decât 27 de cenți investiți la nivel național. Așa vedem noi uh, subiectul în eficienței energetice. Consiliul uh, va face și el presiune și va constata că, fără eforturi suplimentare, Uniunea Europeană va, nu va reuși să atingă obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până, în, până la data stabilită. Pentru că, până la urmă, trebuie să vedem care sunt mijloacele europene care trebuie investite pentru a atinge obiectivele noastre. Și iată un exemplu important, imobilele. Imobilele personale, dar și cele publice, clădirile. În statele membre Există diverse experiențe care au fost făcute în ceea ce privește reabilitarea clădirilor și Sigur, fondurile noastre regionale și de coeziune, deci programele noastre structurale, trebuie să fie folosite uh, mai mult în contextul eficienței energetice pentru reabilitare imobiliară, pentru reabilitarea clădirilor uh, private, dar și publice. Iar aceasta este o prioritate care ar trebui să fie accentuată în ceea ce privește fondul de coeziune. Deci nu ne trebuie mai multe resurse financiare, ci ele trebuie investite, țintit. O finanțare bugetară clasică, despre aceasta am discutat și voi mai discuta cu domnul Han. În al doilea rând, piața internă. Aceasta trebuie să cuprindă o piață energetică integrată, pentru că vorbim aici de siguranța de alimentare, uh, despre energii regenerabile, despre solidaritate între statele membre sau despre eficiență energetică, competiție și toate acestea nu sunt posibile fără infrastructură. De aceea dorim să avem o abordare integrată, dorim să avem o rețea integrată europeană pentru gaz și electricitate. Și acest lucru trebuie finanțat de la nivel macroeconomic. Însă există anumite părți ale acestei infrastructuri care nu merită din punct de vedere financiar sau care ar crea probleme consumatorilor. Este vorba despre anumite părți care sunt considerate insule izolate și care nu sunt părți integrate ale pieței noastre europene de gaz și electricitate. Luăm ca exemplu țările baltice. Și dacă dorim să avem solidaritate, atunci trebuie să dăm dovadă de aceasta și pornind de la bugetul european. Pentru că cu programul de redresare economică ne-au fost puse la dispoziție 4 miliarde, 2,4 pentru infrastructură și deci vom uh, derula 60 de proiecte pe care am început deja să le desfășurăm și pe care dorim să le continuăm pe termen lung. Pentru că în felul acesta se obține o integrare completă la nivel de infrastructură. Acest domeniu și îndrăznesc să anticipez pentru că Comisia nu a decis încă cum vor sta lucrurile, însă acest domeniu al investițiilor în infrastructură, care aduce și profit, pe acesta mi-l imaginez ca un exemplu de finanțare pentru obligațiuni. Fie că este vorba de finanțare în afara bugetului clasic, fie că este vorba de investiții din partea Băncii Europene de Investiții pe termen lung, pentru că numai în felul acesta pot fi implicați și investitorii privați și pot fi încurajați să participe prin cumpărarea de obligațiuni la acest nivel. De aceea noi trebuie să preluăm un rol de pionierat în domeniile cercetare, inovare, dezvoltarea noilor tehnologii. Planul nostru strategic în domeniul tehnologiei este o abordare corectă. Pe acesta trebuie să-l continuăm, însă trebuie să ne întrebăm în ce măsură Uniunea Europeană este doar cofinanțator, deci are o poziție minoritară, și în ce măsură trebuie să preia conducerea tehnologică, trebuie să se implice la nivel de management. ETA este un, ITER-ul este un proiect controversat știu acest lucru, însă trebuie să dovedim pe marginea iterului că Europa, în ceea ce privește proiectele mari de cercetare, poate să mai fie recunoscută ca având un rol de conducere în fața unor continente precum Asia și Statele Unite și trebuie să dovedim că ITER este important pentru noi Trebuie să ne asigurăm că acest proiect se desfășoară paralel cu altele și că fiecare își va ocupa locul său. Deci nu vorbim de ITER față în față cu cea, celelalte proiecte de cercetare în domeniul energiei, ci aceste proiecte merg mână în mână. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că în domeniul cercetării energetice există anumite domenii care nu pot fi uh, gestionate doar de statele membre individual. Voi vorbi și despre tehnologiile nucleare. Suntem uh, pe drumul cel bun. Vechile centrale nucleare se închid, însă aceste închideri vor fi cuprinse și vor avea efecte asupra următoarei perioade financiare. Energia și relațiile externe. Suntem convinși că relația cu statele terțe, Turcia, Balcanii de Vest, Ucraina, Bielorusia, Rusia, zona caspică, aceste relații trebuie aprofundate prin proiecte desfășurate în comun. Există o agendă Europa 27 și alte state și lucrurile trebuie abordate din perspectivă europeană, pentru că statul membru care se află la granița cu un stat terț nu poate plăti singur ceea ce uh, reprezintă și ceea ce oferă o valoare adăugată la nivel european. Aceasta este o privire de ansamblu, sigur că este incompletă, însă noi, la Comisie, la Direcția noastră Generală, lucrăm în continuare și dorim să continuăm discuțiile și cu raportorul pe marginea pregătirii proiectului bugetar. Mulțumesc, domnule comisar. Cu aceasta trecem la grupurile parlamentare. Gunnar Hockmark este purtătorul de cuvânt din partea PPE-ului. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Mulțumesc, domnului comisar, pentru prezentarea strategiei referitoare la bugetul pe termen delungat. Aș vrea să merg pe linia celor spuse din partea raportorului și să formulez în câteva cuvinte pe care aș dori să le elaboreze domnul comisar. Această strategie la care mă gândesc, minim și maxim. Cum se va utiliza un minim pentru a obține un maxim? Pentru că toate domeniile prezentate, noile ambiții, de exemplu, sau infrastructura. Trebuie să ne gândim la modul în care să minimizăm pentru a obține un maxim. Să vă dau niște exemple în ce privește noile ambiții. Ar fi interesant să auzim părerile dumneavoastră. Ce credeți că sunt consecințele juridice ale noului tratat și de asemenea din pachetul pieței energetice pe care l-am decis cu un an în urmă în ce privește legăturile, conexiunile transfrontaliere. Când vorbim despre noi ambiții, aș vrea să aud de la dumneavoastră câteva cuvinte <laughs> despre vechile ambiții. Pentru că e tendința să vorbească numai despre noile ambiții și poate că unele dintre vechile ambiții nu mai sunt atât de importante. Nu știu dacă aveți curaj să spuneți ceva fără să aveți un jurist lângă dumneavoastră. Dar cred că e important să fim suficient de curajoși să vorbim nu doar despre noile sarcini și ambiții pe care să le avem, ci și cum să le eliminăm pe cele care au devenit mai puțin importante decât erau în trecut, poate. Acesta e acel uh, minim și maxim la care să ne gândim. Deci, cu privire la toate aceste noi ambiții, cum vedeți vechile ambiții și cât de curajos veți fi pentru a elimina unele dintre acelea? În al doilea rând, ceva despre infrastructura care ajunge într-o nouă fază cu noua legislație în materie de piață energetică pe care o avem. Cred că e un domeniu foarte important pentru a asigura legăturile transfrontaliere și o mai bună rețea europeană. Cum vă veți asigura că nu înlocuim finanțarea națională sau finanțarea comercială? pentru că și aici e nevoie de un echilibru. Dacă trebuie să asigurăm faptul că banii europeni completează, vin peste toate celelalte, trebuie să ne asigurăm că limităm modurile în care sunt utilizați, pentru că altfel e riscul de înlocuire a investițiilor naționale sau private și atunci obținem mai puțin cu banii europeni. Și aici e vorba de relație între minim și maxim. În ce privește eficiența energetică, v-ați referit și ați menționat eficiența energetică a clădirilor. Dar lucrul natural este că aceste clădiri fac parte din zona regenerabilă, investiții private de renovare a clădirilor. Cum vă asigurați că atunci când cheltuim banii, facem acest lucru, îi cheltuim astfel încât să adăugăm și nu să înlocuim uh, alte investiții? Cred că, doamna președinte, aceste domenii specifice în care vorbim despre energie, că se bazează pe proceduri comerciale obișnuite, structurate. Deci ce facem ar putea să aibă niște consecințe importante. În cel mai rău caz înlocuim sau dacă suntem eficienți, adăugăm, completăm pentru a sprijini dezvoltarea care altfel ar fi fost făcută tehnologii cu carbon redus. Cum veți asigura că putem finanța cercetarea și dezvoltarea în aceste domenii? În cadrul banilor pe care le avem. În ce domenii veți acorda mai puține priorități? Pe ansamblu, domnule comisar, care vor fi prioritățile mai mici pentru a realiza prioritățile mai importante? Cum putem limita cheltuielile ca să nu înlocuim investițiile private sau naționale. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, ähm, Gunnar. Mulțumesc, Gunnar. Domnul Calfin acum. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați prezentat această introducere foarte cuprinzătoare a dezbaterii noastre. În numele grupului meu aș vrea să spun că în linii generale sprijinim foarte mult strategia propusă dumneavoastră pentru următorii zece ani în Europa, care se va discuta în această săptămână la Consiliu. Cu cinci ani în urmă, grupul socialist a spus că avem două provocări majore în Europa. Prima, dependența tot mai mare de uh, carburanți fosili importați și, în al doilea rând, uh, emisiile crescând de dioxid de carbon. Am sugerat atunci câteva soluții și mă bucur să văd multe dintre ele, ca să nu spun majoritatea acestora în strategia propusă de noastră. Cu toate acestea, cred că trebuie să ne gândim și dincolo de orizontului 2020, pentru că atunci când vorbim de introducere tuturor elementelor sugerate de noastră în strategie, trebuie să existe o schimbare profundă în infrastructura de energie atât în ce privește producția, cât și infrastructura de transport. Cred că dacă ne uităm dincolo de 2020, dacă ne gândim la ce vrem să realizăm până în 2020, dar ne gândim și la cum vrem să structurăm energia, trebuie să ne gândim și pe termen mai îndelungat. De exemplu, ținta pentru energii regenerabile. Vedem că această țintă de 20% s-ar putea realiza destul de ușor până în 2020. Deci trebuie să fim mult mai ambițioși Există dovești științifice că până în 2050 am putea avea peste 90% surse regenerabile pentru a fi o Europa cu adevărat independentă. În ce privește economisirile de energie, de altă parte, cred că nu suntem suficient de ambițioși, că rămânem în urmă și față de ținta stabilită și dacă nu crește cu ceva eficiența energetică, mă tem că va trebui vom avea rezultate foarte dezamăgitoare până în 2020. Și aici e un alt sector în care credem că ar putea fi ținte obligatorii să ne gândim dincolo de 2020 pentru a avea niveluri de 40% până în 2040. Nu o să vorbesc despre piața comună de energie, deși, după cum ați spus, are nevoie de multe investiții și infrastructura, despre politica comună energetică, despre eforturile de finaliza interconexiunile și de a moderniza infrastructura europeană de energie cu rețele inteligente? Vreau să mă refer doar la un element pe care nu îl văd suficient în strategie. Tranziția corectă la economisirea de energie. Chestiunea sărăciei de energie. Între 50 și 120 de milioane de persoane din Europa se confruntă uh, cu probleme de zi cu zi în ce privește această sărăcie de energie și incapacitatea de a utiliza resursele de energie. Ajung acum la întrebări. Se leagă de această viziune până în 2020, apoi dincolo. Mă tem, după cum au spus unii dintre colegi, că începeți cu prea multe priorități la același nivel. Vorbiți prea puțin despre fonduri și finanțare. Ce a spus acum câteva momente a fost că și ce în strategie va fi cam un miliard, nu, un trilion de investiții până în 2020. N-am auzit un răspuns foarte clar la întrebarea colegului, a raportorului, care este marea dumneavoastră de fonduri publice care fac parte din aceasta. sunt de acord că fondurile pu- publice n-ar trebui să înlocuiască investițiile private, dar trebuie să ne facem o părere, fiindcă vorbim de cadrul financiar dincolo de 2013, ce parte să fie acoperită de Uniunea Europeană? În al doilea rând, dacă vrem să realizăm aceste obiective, cum se va face distribuirea între bugete naționale și bugetul european în ce privește fondurile publice? De multe ori în text vorbiți de upfront loading ceea ce înseamnă că vor, se vor face investiții acum care ar putea fi viabile comercial, dar trebuie făcute acum, la început, pentru a atinge aceste obiective. Așa vrea niște comentarii suplimentare cu privire la instrumentele financiare integrate. Ați menționat acel proiect cu obligațiunile. Poate ar fi bine am avut o experiență cu um, schema de tranzacționare a emisiilor și taxa pe carbon ar fi o altă idee sugerată pe aici pe acolo. Vă gândiți la separarea investițiilor în energie? La un titlu separat. Raportorul a menționat un fond separat, dar poate în același buget să aibă mai multă vizibilitate și transparență, să fie mai clar ce este despre energie, să discutăm chestiunea unui titlu separat pentru că și în curând o să închei, doamna președinte, utilizarea fondurilor structurale ar însemna că acesta ar fi pe socoteală altor priorități uh, în coeziunea regională. Mulțumesc. Ivalo, știu, la noi în, în germană se spune că cei care au foarte multe pe suflet uh, dau chiar pe din afară, însă trebuie să fim disciplinați, pentru că altfel nu avem nicio șansă să mai ascultăm răspunsurile domnului Oettinger. Deci dacă toată lumea vorbi atât de mult, nu vom avea ocazia să îl mai ascultăm pe domnul comisar. De aceea de acum vom porni și ceasul. Îmi pare rău, Alexander, că tocmai în ceea ce te privește vom porni ceasul și că va trebui să respecti cu adevărat cele cinci minute. Știu că așa se întâmplă atunci când ești cel de-al treilea pe tine, te trăsnește de cele mai multe ori. Deci Alexander din partea liberalilor. Dar nu-ți face nicio grijă, ca liberali suntem obișnuiți cu așa ceva. Voi fi cât se poate de succint pentru că, cu siguranță, și alți colegi mai au întrebări și antevorbitorii mei au adresat deja întrebări exhaustive. Îi mulțumesc domnului Oettinger um, pentru prezentarea sa. Din păcate nu voi putea să aștept răspunsurile sale pentru că trebuie să mă prezint și la altă comisie. Însă aceste întrebări sunt în numele grupului parlamentar, deci vor fi și alți colegi care să ascultă răspunsurile. La începutul uh, discursului dumneavoastră ați uh, vorbit despre furnizorii de energie din uh, afara Europei, Rusia, Algeria sau alte state. Vorbim aici despre furnizori de gaz și Uniunea Europeană uh, și Comisia Europeană a făcut anumite propuneri astfel încât să se reducă dependența energetică și de asemenea să se asigură o eficiență energetică, mai ales în perspectiva anului 2020. Pentru atingerea acestor obiective și pentru atingerea obiectivelor uh, de protecția mediului, respectiv schimbări climatice, va trebui să se facă anumite eforturi, mai ales dacă se dorește uh, o crearea unei rețele integrate europene. Pentru noi este foarte important, mai ales în contextul uh, proiectului bugetar, ca până în anul 2020 Uniunea Europeană să cheltuiască un miliard de euro, 1 trillion euros. Sigur că uh, această sumă depășește cadrul financiar și bugetul Uniunii Europene, chiar dacă ar fi să calculăm toți banii până în anul 2020. De aceea ne interesează de unde facem rost de acești bani, cum finanțăm acest trilion, chiar dacă este vorba despre proiecte la care să participe persoane cu mintea deschisă și companii. Cu toate acestea, trebuie să existe o finanțare și din partea noastră. Și dumneavoastră promite celor care au cumpărat obligațiuni o rambursare a banilor la un anumit moment în timp. De aceea, întrebarea mea, de unde facem rost de bani? Super, mulțumesc! Următorul vorbitor din partea verzilor. Domnule Cart, mulțumesc, doamnă președintă. Cred că pot să mă folosesc eu de cele două minute rămase de la liberali. Ce păcat, credeam că o să pot. Am încercat și eu. O să încerc să respect timpul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru viziunea dumneavoastră privind energia, care reprezintă o mare provocare pentru Europa. Cred că dacă începem să vorbim despre o astfel de mare provocare, precum energia, trebuie să vorbim despre o viziune pe termen lung. Și până acum, uh, diferiții comisari au vorbit despre viziune, dar haideți să ne asigurăm că noi, ca Europa, avem cu adevărat o viziune cu privire la situația energetică în 2050. 2050. Se vorbește despre o inițiativă emblematică în strategia 2020 care se referă la eficiența energetică. Pentru multe resurse avem dificultăți, dar pentru energie este simplu. Avem o țintă, două grade, țintă privind clima. Aceasta se transpune în emisii cu gaze cu emisii de gaze cu efect de seră. Deci minus 20% mai puține astfel de emisii până în 2020. Uh, Aceasta presupune schimbări majore pentru sistemul energetic. Așadar, cum realizăm aceste obiective? Începem cu energia, obiectivele și vedem cum ajungem acolo. Apoi, uh, eficient, economii de energie, mai puține importuri. Dacă există mai puțină energie, mai puține alternative, mai puțin și costuri mai mici. Așadar, economiile de energie trebuie să fie esențiale. Încă nu există o țintă obligatorie, dar cred că trebuie să stabilim o astfel de țintă. Apoi, trebuie să avem economii energetice și pe termen mai lung, iar sectorul energetic, sectorul clădirilor și sectorul transporturilor sunt cele în care putem realiza astfel de economii. Sunt sectoare în care trebuie să investim. Dacă corelăm toate acestea cu bugetul, ă, trebuie să stabilim obiective legate de um, uh, locurile în care putem economisi în țările din Europa Centrală. Deci haideți să corelăm această agendă de economii energetice cu politica de coeziune. Dacă începem cu această viziune, atunci vom putea ajunge la niște concluzii clare pentru buget. În primul rând, economii, spuneam. În al doilea rând, trebuie să dezvoltăm alternative. Cum ajungem la acel obiectiv pe termen lung? Dar, bineînțeles, energiile regenerabile reprezintă alternativele. Trebuie să facem acest lucru în sectorul energetic. Acolo putem să procedăm rapid și să implementăm această agendă privind regenerabilele. În Spania, în Danemarca, în Germania există deja uh, evoluții în acest domeniu. Putem realiza 100% până în 2050, dar trebuie să începem să investim acum. Știu știu că există unele partide care atunci când vorbesc despre uh, emisii reduse de carbon, vorbesc despre energie nucleară. Eu aș spune că dacă punem în um, balanță energia nucleară și energiile regenerabile, cred că putem să găsim o cale de mijloc. Deci, până la urmă, este vorba de mai multă electricitate, pentru că ambele surse, și regenerabile și nucleare, generează electricitate. Deci, avem nevoie de investiții în infrastructura de electricitate. Dacă vorbim despre infrastructură, haideți să ne concentrăm pe electricitate, nu doar pe super rețele, ci și pe rețele mici, rețele inteligente, rețele uh, locale. Și acolo trebuie să se facă investiții. Așadar, atunci când ne gândim la alternative, ajungem la electricitate și trebuie să investim fondurile unde trebuie. Apoi trebuie să găsim alternative în sectorul transporturilor. Transportul este un sector dificil. Acolo cercetarea este esențială. Deci nu vorbim despre cercetare uh, precum uh, ITER, pentru că aceasta este o ambiție veche. Noile ambiții sunt legate de sectorul transporturilor, iar economia bazată pe biocarburanți este viitorul sectorul și pentru sectorul transporturilor. Vorbim despre biocarburanți sustenabili. Încă nu am ajuns acolo, dar trebuie să facem cercetare pentru a realiza acest obiectiv, pentru că este bine pentru viitorul industriei. Apoi trebuie să corelăm aceste lucruri cu agenda pentru agricultură. Și iată, din nou, facem legătura cu bugetul. În al treilea rând, trebuie să ne gândim la faza de tranziție. Vorbim despre 2050, despre pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a ajunge acolo. Apoi, trebuie să vorbim despre alimentarea cu gaze. Dar nu trebuie să ne uităm doar la proiecte mari precum Nabucco. Trebuie să ne uităm la date și la economii. Alimentarea cu gaze va crește doar puțin până în 2020, după care va scădea. Deci am uh, greșit dacă am investi în proiecte mari precum Nabucco acum, dacă știm că după 2020 importurile de gaze vor scădea. Deci uitați-vă și la date atunci când vă gândiți la perioada de tranziție. Noi, ca Europa, trebuie să fim uniți în politica externă privind energie. Pe scurt, viziune pentru 2050, transpunere în acțiune acum, eficiență energetică, energii regenerabile, cercetare în uh, biocarburanți, Gândiți-vă și la faza de tranziție, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă gândiți doar la proiecte mari, pentru că cred că este mai bine să gândim inteligent. Wunderbar! Minunat! Aproape, aproape perfect! Și acum din partea ECR, Conrad Șimanski. Mm. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu este prima dată când ne prezentați un program uh, foarte inteligibil și cât se poate de extins în ceea ce privește cheltuielile în domeniul energiei. Sigur că sunt uh, aspecte justificate, avem obiective ambițioase și în ceea ce privește cofinanțarea interconexiunilor pentru gaz, electricitate și totul trebuie să funcționeze bine astfel încât să ne sporim competitivitatea și pentru a avea pe termen lung prețuri mai mici. dorim să dezvoltăm proiectul Nabucco, dar nu numai pe acesta. Dorim să ne alăturăm pieței, să interconectăm sudul cu nordul și toate acestea presupun sume mari de bani care nu se regăsesc în bugetul european în acest moment. De asemenea, trebuie să ne gândim că este vorba despre banii publici și acești bani publici ar trebui să fie canalizați într-un mod adecvat deci, uh, acest cuvânt, precauție în ceea ce privește cheltuielile, este justificat. Iar singurul motiv uh, de a canaliza atât de mulți bani înspre energie este siguranța energetică. Și este clar că Parlamentul European a vorbit de multe ori despre acest lucru, iar pe termen lung trebuie să sporim siguranța noastră energetică, pentru că astfel uh, avem o situație de win-win și economia are foarte mult de câștigat. Însă vorbim despre siguranță economică, uh, energetică și trebuie să ne uh, concentrăm mai mult asupra detaliilor. Importantă este diversificarea în acest context. Diversificarea care să meargă în profunzime. Nu vorbim aici numai despre uh, reguli de tranzit care să fie sporite, ci despre o diversificare mai profundă atragerea mai multor surse, nu doar mai multe căi. Trebuie să ținem cont de uh, mai multe criterii și să ne lim și să gestionăm bine fondurile limitate de care beneficiem. Avem nevoie de niște criterii care să pornească de la această diversificare mai aprofundată, mai multe surse, nu numai mai multe rute de tranzit. Uh, acest criteriu este foarte important și astfel ajung la întrebarea mea. Comisia, în pachetul de infrastructură, în toate proiectele prevăzute, va include un set de criterii clare care să ne garanteze că banii europeni nu vor merge către proiecte care să nu ofere valoare europeană, care să nu diversifice sursele noastre, ci că banii vor fi investiți clar spre ceva care să ne aducă rezultate utile. Și acum Miguel Portaș. Bun. E os cinco minutos aqui do, do colega verde uh, tirar. Colegii noștri de la Verzi au avut cinci minute la dispoziție și au eh, consumat eh, tot spațiul, astfel încât nu prea mai avem timp să facem observații, dar aș vrea și eu să fac două comentarii, să fac două completări la ceea ce s-a spus deja. Cred că există o contradicție clară din ce am auzit între diferitele obiective. Există disparități între cifrele privind diferite obiecte. Dacă avem obiective, acestea trebuie să fie clare pe termen mediu și pe termen lung. Și se pare că există un grad de incertitudine ridicat atunci când vine vorba despre finanțare. Noi ne aflăm aici într-o comisie care a fost creată special pentru a discuta despre finanțare și, sincer să fiu, nu știu cum veți rezolva partea de finanțare a acestei probleme și există și un factor agravant. Bănuiesc că o parte din, acest, din această finanțare va veni din parteneriate public-privat. Acest noaptea sunt instrumentele cele mai proaste atunci când uh, discutăm despre îndatorarea publică. Aș vrea să știu care este opinia domnului comisar cu privire la parteneriatul public-privat, pentru că, după părerea mea, este practic imposibil să ții un discurs despre necesitatea de a reduce îndatorarea publică, discutând în același timp despre parteneriatul public-privat ca o soluție la problemă. Al doilea comentariu se referă la problema eficienței. Nu este greu să atingem aceste obiective pe care ni le-am stabilit până în 2020. Știm totuși că eficiența energetică nu este un obiectiv ușor de atins de altfel, motivul pentru care nu vom îndeplini acest obiectiv este că, spre deosebire de ceilalți indicatori pe care i-am stabilit, eficiența energetică nu este mm, o chestiune europeană, ci depinde, în esență, de statele membre. Aș vrea să știu uh, până când în viitor vom uh, continua să nu avem um, această capacitate de a stabili ținte în domeniul eficienței energetice. Vom uh, permite în continuare statelor membre să îndeplinească țintele dacă pot pentru a atinge acel grad de eficiență energetică de 20%? Și acum uh, îmi închei intervenția. Cred că trebuie să dezvoltăm această idee de eficiență energetică în orașele din Uniunea Europeană. Avem o serie de instrumente europene pe care le putem folosi. Autoritățile municipale pot folosi aceste instrumente pentru a implementa programe de reabilitare și de renovare a clădirilor pentru a atinge eficiența energetică. Totuși, Deocamdată, aceste programe nu sunt integrate în proiecte solide la nivel european care ar avea un efect de domino în ceea ce privește reabilitarea mediului urban. Așadar, gândiți-vă la uh, posibilă crearea de locuri de muncă. Nu mă refer doar la uh, locuri de muncă de bază, ci mă refer la locuri de muncă calificate. Uh, Cred că aceasta, acesta ar fi un beneficiu enorm pentru IMM-uri. Dacă vrem să creștem uh, eficiența, atunci primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este îmbunătățirea orașelor și a regiunilor și a mediului de la nivel local și nu cred că putem să lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre. Așadar, aș vrea să știu, domnule comisar, dacă aveți uh, ambiții diferite în domeniu. Und jetzt, uh, als letzte Și acum, ca ultim vorbitor din partea grupurilor parlamentare, din partea EFD, domnul Nichita Vela. Doamna Nichita Vela. Um, I have two comments to make. Mulțumesc, doamna președinte. Am două comentarii. Uh, în primul rând, sunt sigură că DG Energy a estimat, a făcut niște calcule și știe ce bani are pentru investiții în energie și cunoaște de asemenea că există un deficit uh, pe care trebuie să um, îl umple. Cred că acest lucru se poate face din surse extrabugetare necesare pentru a dezvolta investițiile masive în infrastructură. De unde vor proveni banii? Presupun că din colaborarea între sectorul public și sectorul privat sau din sectorul privat. Din ce am auzit de la domnul Barroso, președintele Comisiei, dumnealui a vorbit despre obligațiunile pentru proiecte uh, ca un instrument pentru a investi și pentru a finanța proiecte uriașe la nivel european. Cred că energia este un sector care se pretează la aceste obligațiuni pentru proiecte. Așadar, întrebarea mea pentru comis- domnul comisar este următoarea și sunt sigură că dumneavoastră puteți uh, transforma obligațiunile corporative în astfel de obligațiuni pentru proiecte. Întrebarea mea așadar este următoarea. Faceți acest lucru? În ce stadiu vă aflați? Pentru că probabil că trebuie să ne punem problema împărțirii riscurilor în ceea ce privește aceste obligațiuni pentru proiecte. În plus, știu că aceste obligațiuni pentru proiecte sunt pensionate în revizuirea bugetară a Comisiei. A doua observație este următoarea. Știm că investițiile în energie sunt foarte costisitoare, pentru că Europa nu are propriile surse de energie cel puțin pe termen scurt uh, sau mediu. Am avut uh, o criză în uh, Egipt și dacă acesta va produce un efect de domino în lumea arabă și în Africa de Nord, realizăm că coridorul de sud și Europa Centrală se vor confrunta cu probleme enorme. Deci ce e de făcut? trebuie să vedem dacă putem să găsim propriile noastre surse de energie. Întrebarea mea pentru domnul comisar așadar este următoarea finanțăm sau acordăm stimulente companiilor private pentru a face cercetare, pentru a explora astfel încât să putem găsi noi surse de energie și mă refer la o mm, rezervă de gaze găsită între Cipru și Israel. Estimarea este de 3 uh, trilioane de metri cubi. Așadar, domnule comisar, veți acorda stimulente companiilor private astfel încât să găsim propriile surse de energie în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta s-a încheiat uh, runda de discuții a grupurilor parlamentare. Am o lungă listă de vorbitori, însă pe această listă se regăsesc mai ales colegi din partea grupului ALDE. Iată că mai dorește, mai dorește alte persoane să ia cuvântul. Însă, ceea ce vom face este, vom mai da cuvântul câte un minut la trei deputați, Ivas Godmanis, Boguslav Liberatski și ian Oilbricht, fiecare câte un minut, iar apoi domnul comisar are posibilitatea de a răspunde. După care vom trece mai departe la ceilalți vorbitori de pe listă dacă ne mai rămâne timp la dispoziție. Dacă nu vom mai avea timp la dispoziție, pentru că este deja 10 și un sfert, cei care se regăsesc pe listă nu vor mai avea ocazia să ia cuvântul. Reimer. Das geht wahrscheinlich nicht Domnule președinte, nu se poate altfel, probabil, însă propun ca colegii care se regăsesc pe listă, dacă mai au cumva întrebări, să le transmită secretariatului care să le dea mai departe domnului comisar, astfel încât să se primească și la acestea înscris uh, un răspuns pentru a avea o imagine de ansamblu în totalitate. Sigur că da, domnul comisar a promis că dacă nu va putea răspunde la toate întrebările aici, ne va transmite răspunsurile în scris, deci nu cred că va fi o problemă. Bun. Domnul Ivan. Two questions. Am două întrebări. Domnule comisar, mai întâi, dacă ne uităm la bugetul pe 2011, nu prea aveți mulți uh, bani, 0,5 miliarde. E mai puțin decât uh, în 2010, pentru că ați primit uh, niște bani suplimentari prin planul de redresare. Sume extraordinare de la dezvoltare rurală și fonduri structurale. Prima întrebare este, ce fel de sistem există pentru a urmări acele proiecte. În cel mai prost caz, banii se acordă și rezultatul va fi zero sau foarte prost. Care e sistemul? Cum urmărim acele proiecte? Pentru că după aceea, mai târziu, cineva o să întrebe care este eficacitatea pentru a arăta că și alte etape vor fi valoroase. Și a doua întrebare e concretă. Un exemplu de proiecte între Suedia și Lituania cu o rețea comună. Comisarul președent Pibals a fost uh, implicat și era ideea că se va implica comisia. E realist să continue sau nu? Mulțumesc. Der uh, Boguslav Urmează domnul Liberatski. Dziękuję bardzo, madam Chair. Am bardzo krótkie pytanie, panie Doamna președinte, am o întrebare foarte scurtă. Diversificarea surselor de energie Ați putea să detaliați, domnule comisar, ceva în legătură cu gazul sau carbonul? O diversificare geografică? Cum va arăta și Serviciul de Acțiune Externă va putea să ne sprijine în această direcție? Jan. Panie comisarul, <clears throat> Două pytania. Pierwsze pytanie dotyczy... Mulțumesc, uh, domnule comisar, două întrebări. Prima se referă la evaluare principiile performanței energetice a clădirilor. Vorbesc despre economisiri de energie la clădiri. Cum evaluați actuala situație? A funcționat? Și a doua întrebare. Știu că una dintre direcțiile generale de la dumneavoastră a sprijinit ideea ideea unor conversii la energie ceva care s-a generalizat în Europa. Preconizați uh, sprijin pentru arșele că vor să limiteze CO2? Da, asta da disciplină. Domnule comisar, vă rog să oferiți răspunsuri. Doamnelor și domnilor deputați, la momentul actual de timp, uh, sarcina mea constă în urm- în a înainta propuneri în domeniul energetic referitor la programe și proiecte, referitor la priorități care se, revor, se vor regăsi în următoarea etapă bugetară și care vor duce la o europeizare a domeniului energetic. Sigur că va fi un catalog mai mare decât cel care se va regăsi ulterior la nivel bugetar. Însă ar fi greșit dacă, de la bun început, nu am aborda proiecte importante și ambițioase. Și dacă pentru că în comparație cu alte domenii ale bugetului, cel ag- care vizează agricultura, programele de infrastructură, transportul și așa mai departe, nu le-am aprofundat și pe acestea. Pentru că dumneavoastră veți fi întrebați cum să se dezvolte Uniunea Europeană la modul general. Și sigur că am avut tot felul de experiențe în ultima vreme cu uh, comentarii venite din partea statelor membre. Însă, în acest moment, vă vorbesc despre convingerile mele, și anume, europeizarea politicii energetice, o politică integrată a energiei care să ducă la valoare adăugată la nivel european, cercetare sporită, și o situație de win-win pentru a atinge obiectivele noastre impuse acum multă vreme. Eficiența este un cuvânt important. Acesta nu se atinge la nivel european, ci în fiecare stat membru și în fiecare oraș. Și același lucru este valabil pentru toată lumea și același lucru este valabil și pentru majoritatea obiectivelor, pentru că Sigur că trebuie să sporim eficiența energetică a clădirilor, dar este vorba despre proiectele energetice de la nivel local care trebuie să se desfășoare. De aceea este important să ne concentrăm în mod prioritar asupra reabilitării clădirilor pentru a obține eficiența energetică. Pentru că consolidarea bugetară care este impusă majorității statelor membre acum duce la reducerea resurselor alocate pentru reabilitarea clădirilor. Și acest lucru nu este corect, pentru că dacă noi avem anumite programe structurale finanțate din fonduri de coeziune, acestea trebuie respectate. Nu putem să luăm oamenilor banii înapoi și să le solicităm atingerea obiectivelor ci banii trebuie printr-o translatare sporiți și investiți în mod țintit. În felul acesta sunt stimulate anumite priorități și în felul acesta se stabilește o scală de priorități la nivel regional și local. Dacă o clădire este reabilitată, costurile și eh, se văd astăzi, dar urmările se văd pe termen lung și profitul este de asemenea pe termen lung. Cine va avea de profitat vor fi de fapt copiii noștri peste câteva decenii. Și ar fi pentru prima dată când uh, am vorbit despre o, o, o uh, relație dintre generații. Noi ne îmbunătățim viața acum, dar reducem și costurile pentru copiii noștri în viitor, pentru că în felul acesta noi investim și în ei, dar și în uh, protecția mediului. Apoi, în ceea ce privește cercetarea, Parlamentul trebuie să spună ce vrea. Și nu trebuie să discutăm despre smart și stupid, pentru că eu nu cunosc niciun fel de deputat prost. Iar dacă ITER este un proiect important, Sigur, așa a fost dintotdeauna și cred că este greșit să vorbim despre o majoritate proastă în Parlament. Dacă Parlamentul îmi spune și îmi recomandă să renunțăm la ITER, sigur, vom putea urma această recomandare, dar mi se pare o recomandare greșită, pentru că am mers pe această cale un an de zile și cred că ar fi bine să mergem cu ITER până la capăt și apoi să vedem dacă reprezintă și va putea fi un standard pentru producția de energie. Democrații trebuie să accepte majoritatea într-o democrație. Eu respect majoritatea parlamentară. Dacă noi renunțăm la ITER, chinezii, rușii, americanii nu ne vor mai lua în serios. Acesta ar fi un exemplu cum că europenii nu sunt de încredere în ceea ce privește proiectele de cercetare de mare amploare. Deci lucrurile vor depăși simplul cadru al proiectului de cercetare. Deci noi ar trebui să evităm să alegem între ITER sau celelalte chestiuni în domeniul cercetării. Nu trebuie să existe o concurență între acestea, între ITER, planul SET sau alte proiecte de la nivel european. În ceea ce privește infrastructura, obligațiunile mi se par o alternativă. Cercetarea trebuie să fie o chestiune bugetară eficiența energetică și cofinanțarea pentru reabilitarea clădirilor trebuie să fie o chestiune bugetară. Însă, atunci când vorbim despre infrastructură, interconexiuni sau alte uh, resurse energetice, vorbim despre integrarea tuturor piețelor pentru alimentarea cu gaz și electricitate. Și realizarea acestora mi se pare fezabilă și prin intermediul obligațiunilor și a implicării investitorilor privați. Și cred că în felul acesta lucrurile devin și mai ieftine. Trebuie să facem o comparație. Ce solicită Banca Europeană de Investiții, băncile structurale, fondurile de investiții, fondurile de pensii? Și dacă rata dobânzilor, pentru că ei nu lucrează benevol, dar dacă rata dobânzilor este una bună, este una mai mică decât rata dobânzii din statele membre atunci când acestea iau credite, atunci de ce aceasta nu ar fi o alternativă bună? Pentru că atunci când vorbim de infrastructură, vorbim de transport, de ICT și de energie. Cred însă că nu putem porni de la premiza că, pe lângă soluția bugetară, la sfârșit, când tragem linia, lucrurile vor fi mai uh, rentabile dacă apelăm la obligațiuni. Însă merită să ne gândim la acest lucru pentru a vedea dacă nu poate reprezenta o soluție pentru anumite state membre. Sigur că vom uh, realiza o listă de priorități în ceea ce privește infrastructura și vom trece punct cu punct prin ea. Și aceste investiții despre care vorbeam nu se referă doar la orizontul 2020, se referă la centrale, la infrastructură. Toate acestea necesită 250 de milioane, iar cealaltă jumătate de bani nu trebuie să provină din bani publici, pentru că există și cofinanțările și, de asemenea, stimul pentru cofinanțare. Programul de redresare economică a prevăzut o serie de investiții. Avem 0,4 miliarde care au fost investite cu această ocazie în infrastructură, iar această cale trebuie continuată, pentru că e vorba de 800 de milioane pe an, dacă este să împărțim cele 2,4 de miliarde pe perioada de timp de 3 ani. Și sigur că trebuie să ne gândim și la cofinanțare. Cofinanțare pentru acele proiecte care nu sunt rentabile pe piață sau care uh, li se par consumatorilor uh, nefezabile din perspectiva costurilor pe care trebuie să le plătească ei sub forma de bani publici. Până în 2015 se dorește uh, depășirea relațiilor cu aceste insule izolate, pentru că nu se poate ca anumite state europene să fie dependente 100% de un stat terț. Noi trebuie să investim pe această direcție, trebuie să integrăm și acest lucru nu se poate face decât prin interconexiuni, cum ar fi uh, interconexiunile din domeniul regional Baltic. S-a discutat anul trecut despre directiva privind alimentarea cu gaz. Fiecare stat membru trebuie să economisească, să aibă rezerve de gaz pentru 30 de zile. Însă, de 27 de ori 30 de zile ar fi o situație ideală. În felul acesta nu vom avea un deficit de gaz nicăieri, pentru că dacă am putea transporta gazul de la un stat membru la altul, cele 30 de zile din fiecare stat membru ar ajunge un an de zile pentru un stat dacă am acționa solidar. În acest sens mă refer la integrare. În acest context, vedem și interconexiunile și de aceea acestea trebuie cofinanțate din bugetul european și putem apela și la obligațiuni eventual. Lucrăm la foaia de parcurs 2050. Aceasta vă va fi prezentată în cel al doilea trimestru sub formă de proiect. Vor fi prezentate alternative și întrebări. Însă, energiile regenerabile, fără stocarea de electricitate, nu duce la siguranță. De aceea este foarte importantă cercetarea, pentru că trebuie să ne întrebăm și să găsim răspunsul la cum putem să stocăm energie, electricitate, pentru că putem stoca gaz, petrol, substanțe nucleare, tot felul de alte lucruri. Putem uh, congela pâine, putem avea cârnăciori la congelator, dar electricitate, curent nu putem stoca. De aceea trebuie să ne gândim dacă găsim vreo posibilitate în acest sens. Dacă putem lucra cu Norvegia, cu Austria, zona Alpilor, cu Franța sau cu Balcanii de vest, dacă se poate stoca în vreun fel curentul. Ne gândim la Natura 2000, dar nu vreau să intru în mai multe detalii acum. În Austria, de exemplu, austriecii sunt dispuși la Caprun, în zona Gros Glockner, să stocheze energie, însă trebuie să se investească pe această direcție și vom veni cu o propunere în primăvară și pentru acest proiect. Însă este vorba și despre alte tehnologii de stocare, hidrogen sau alte substanțe. Și acum Parlamentul trebuie să ia o decizie. Ați vorbit despre 90% energii regenerabile pe termen lung. În ceea ce privește transportul, biocarburanți, de primă generație. În ceea ce privește pe aceștia, nu sunt foarte fericit, pentru că se pun multe întrebări în ceea ce privește durabilitatea și, de asemenea, indirect se pun întrebări în domeniul agricol. Poate că nu aceasta va fi soluția, poate că ne-am grăbit. Iar dacă vorbim de 90% energii regenerabile, pe această temă va trebui să purtăm o dezbatere. Pentru că vă întreb, puteți să vă imaginați cum că Franța, o țară care mie mi este dragă, ar fi dispusă ca în 40 de ani să aibă 90% uh, energie regenerabilă și 0% energie nucleară? Vă puteți imagina că Polonia, un stat membru nou, este dispusă să aibă 90% energie regenerabilă în câțiva ani și să nu uh, furnizeze energie pe bază de cărbune? Vă întreb, pentru că avem nevoie de soluții care să fie uh, bune pentru toate statele membre. Uh, Sigur, 0% emisii de CO2 ar putea să fie o soluție și cărbunele să fie stocat și acestea să fie niște mixuri de energie și să se ajungă la o acceptare a unei asemenea soluții. Ne putem gândi la aceste lucruri, însă sunt niște întrebări interesante pe care trebuie să le mai discutăm în continuare. Și în primăvară vom avea ocazia să mai facem acest lucru. Cam atât. Sunt puține întrebări. Mă uit însă la ceas. Voi mai vrea lucra celelalte întrebări și le stau la dispoziție uh, raportorului și reprezentanților grupurilor parlamentare uh, cu ocazia unei dezbateri, iar luna viitoare vom avea ocazia să mai facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Mulțumesc, domnule Oettinger, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați furnizat și de asemenea pentru disponibilitatea de care dați dovadă de a răspunde la toate întrebările care au mai rămas încă deschise. Uh, deci de a răspunde la acestea în scris, îl voi ruga acum pe Salvador să spună câteva cuvinte de încheiere, însă doresc să vă spun care sunt vorbitorii care se regăsesc pe lista uh, mea și îi rog pe colegi să formuleze întrebările în scris, să le transmită secretariatului, iar acesta le va transmite mai departe. Iată, aceștia sunt vorbitorii. Lar del Castillo. Uh, pe cei patru care nu au apucat să pună întrebările, îi voi ruga să noteze întrebările, să le transmită secretariatului Salvador. <clears throat> Sí, gracias, eh, presidenta. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului comisar Oettinger pentru faptul că a venit și a răspuns la aceste întrebări. După cum a spus toată lumea, e un proces foarte îndelungat și cred că dacă ne uităm la întrebări și la răspunsuri ne dăm seama cu toții că Comisia nu face decât să înceapă să se gândească și să examineze aceste chestiuni. Vom mai avea anumite răspunsuri în lunile următoare la întrebările adresate de această uh, comisie și în orice caz cred că domnul comisar Oettinger ar trebui să aibă mai puține priorități și acelea să fie cele mai importante priorități. Nu este întru totul clar care va fi procedura de eliminare treptată a vechilor priorități, acest phasing out între vechile și noile priorități. În orice caz, e clar din ce au spus colegii că toată lumea știe că avem nevoie de energie mai curată și mai competitivă, că e nevoie de o politică europeană a energiei, toată lumea este de acord cu asta pentru că este unul dintre motoarele creșterii și integrării europene, dar va implica foarte multe investiții și care să se conformeze cu strategia 2020 și cu strategia pe termen mediu în materie energetică și obiectivele legate de 30% reducere și există anumite state membre care au reticențe dacă se poate sau nu înregistra un progres în acest sens ne-am uitat și la acea sumă de 1000 de miliarde de euro, care este o sumă imensă pentru bugetul comunitar. Mai rămâne o discrepanță între obiective și resursele disponibile, în special dacă ne uităm la situația bugetară din statele membre în momentul de față. După cum domnul comisar știe, toată lumea încearcă să-și echilibreze prioritățile politice cu realitățile bugetului. În orice caz, sperăm că bugetul comunitar în următoarele perspective financiare va fi proactiv în acest domeniu și, având în vedere prioritățile de investiție în materie de energie, e nevoie de un cadru juridic stabil, cu obiective clare și, de asemenea, un angajament public. Iată care va fi rolul bugetului comunitar. dacă avem uh, prioritate pentru energie în proiectele de investiții, în mâinile guvernelor naționale în statele membre, cred că asigurăm că bugetul comunitar va fi într-un domeniu unde nu există obiective obligatorii și coordonare adecvate, deci trebuie să continuăm să apărăm abordarea comunitară ca abordare fundamentală pentru investiții în politica energetică. Ce se va întâmpla cu banii comunitari e un lucru în care membrii comisiei noastre sunt foarte implicați și interesați în ce privește impactul viitoarelor perspective financiare. Mulți colegi au vorbit despre economisirea de energie și Eficiența, economisirea este întotdeauna primul element incert în buget pentru că e o cale de a asigura că resursele precare sunt utilizate cu cât mai multă eficiență. Dacă ne uităm la alte politici, cum e cea în domeniul obligațiunilor europene care au fost menționate în anumite contexte și în politică energetică, în finanțarea de infrastructură, proiecte de infrastructură și transport, obligațiunile europene reprezintă cu siguranță o posibilitate, un lucru fezabil care trebuie examinat pe mai departe viitoarele capabilități și ale băncii europene de investiții. E un aspect pe care Comisia noastră să-l discute pe viitor, obligațiunile de proiecte și rolul BEI în acest context O să mă refer la un lucru la care ne gândim cu toți atunci când vorbim de a lega politica de coeziune și politica structurală și cu politica energetică. Există o problemă conceptuală care, desigur, va trebui soluționată. atunci când va veni domnul comisar Han să discute cu noi. Pe de altă parte, politica regională o examinăm atunci când statele membre au o alocare de fonduri structurale și de coeziune? Doar ele vor putea face investiții uriașe în energie și în special în elemente de interconexiune. Cred că e un aspect de care să ținem cont, pentru că dacă ne uităm la politica regională și de coeziune în contextul actualelor noastre ținte, trebuie să fim foarte atenți la rolul politicii structurale, care va fi acest rol în finanțarea interconexiunilor energetice sau în finanțarea de infrastructură de energie comunitară. Politica de coeziune, cu siguranță, nu poate să fie fondul care să facă toate investițiile necesare pentru Europa, fără a fi un consens major din partea Parlamentului și a celorlalte instituții Desigur că vorbim de fonduri structurale ca furnizori de infrastructură, dar pentru asta e nevoie de angajament din partea domnului comisar Han. Și desigur că am dorit să discutăm aceasta cu domnul comisar. Aici s-a menționat uh, proiectul ITER. Domnul comisar mai în sală, dar cred că majoritatea parlamentarilor sunt de acord că trebuie să-l finanțăm, dar e important ca domnul comisar să-și dea seama uh, de faptul că finanțăm ITER cu surplusuri din politica agricolă. Nu, nu putem continua dacă nu avem un plan adecvat pentru energie pentru viitor. Deci trebuie să-l sprijinim pe domnul comisar în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Salvador. Într-adevăr, va trebui să mai reflectăm în ceea ce privește anumite puncte cum să implementăm ceea ce ne-a prezentat domnul comisar Oettinger sub formă de idei foarte bune, cum putem să implementăm la nivel bugetar aceste idei, pentru că cred că are nevoie de mai multă putere de convingere față de statele membre decât uh, în fața noastră. Și cu aceasta doresc să trec uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, suntem puțin în întârziere, însă cred că putem să recuperăm timpul pierdut. Îl uh, salutăm cu mare drag pe David O'Sullivan, director uh, general administrativ al Serviciului European de Acțiune Externă. Chief Operating Officer este titlul dânsului în engleză, indiferent ce înseamnă acest lucru, Sigur, secretar general în germană, director general administrativ uh, ar trebui să fie, pentru că dacă este să ne uităm care sunt atribuțiile sale, cam uh, acesta ar fi traducerea corectă. Însă, oricum ar sta lucrurile, până la urmă acesta este doar o chestiune de titlu, uh, avem acum o jumătate de oră la dispoziție pentru a discuta cu dânsul despre Serviciul European de Acțiune, o atribuție cât se poate de nouă a Uniunii Europene. Vom o atribuție nouă pe care nu am cunoscut-o până acum sub această formă. În aceasta lucrează personal din toate cele trei instituții. Există un șef politic care are două pălării, este vicepreședintă a Comisiei și ministru de externe, în ghilimele, al, comis, uh, al Consiliului. Știu că nici ministrul de externe nu ar trebui să fie numită, însă am vorbit de mai multe ori la comisia noastră despre Serviciul European de Acțiune Externă și despre finanțarea acestuia, care vor fi efectele asupra finanțării, costurilor, cum ar putea fi alocate finanțările și care sunt posibilitățile și ce influență are înființarea unui serviciu european de acțiune externă asupra celorlalte 27 de servicii externe. Am spus întotdeauna că nu suntem de părere că Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să fie cel de-al 28-lea serviciu, Europe, serviciu de acțiune externă, pentru că acest uh, lucru nu ar fi eficient dar haideți să vedem care sunt sinergiile, care sunt posibilitățile de a economisi. Toate acestea sunt întrebări pe care noi ni le-am pus și până acum nu am primit niciun răspuns la ele, dar David O'Sullivan este acum alături de noi, are 10 minute la dispoziție pentru a ne explica aceste lucruri, apoi colegii vor putea adresa întrebări, însă nu vom mai uh, proceda la fel ca și până acum, ci vom uh, realiza o listă de uh, persoane care doresc să ia cuvântul. Iată, avem deja trei vorbitori care s-au înscris să ia cuvântul, cinci între timp. Uh, iar apoi se va, domnul O'Sullivan ar putea să răspundă la întrebările adresate. Deci, domnule O'Sullivan, aveți 10 minute pentru a ne introduce în acest subiect. Vă mulțumesc! Well, thank you very much, Chair, and very pleased to have this opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere să am ocazia de a vă prezenta acest serviciu de acțiune externă. Îmi cer scuze că titulatura mea vă dă oarecare bătăi de cap. Așa este, sunt Chief Operating Officer. Uh, Uh, de fapt, asta înseamnă că sunt responsabil uh, mai degrabă de ce nu operează decât de ce operează, decât de ce e operațional. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am avut o cooperare deosebită, mai ales cu uh, Parlamentul. Cathy Ashton a încercat uh, să pună pe picioare foarte repede acest serviciu. Este o idee uh, care, -a, care a fost introdusă în Constituție și apoi în Tratatul de la Lisabona. Nu vă ascund că una din sarcinile mele majore a fost să pun pe picioare această structură. După cum bine știți, a fost un exercițiu de a pune la oaltă resursele existente și vreau să subliniez acest lucru. Părțile constituente ale Serviciului de Acțiune Externă existau deja și erau deja finanțate fie din bugetul Comisiei, fie al Consiliului. Bineînțeles, era vorba de uh, personal al Comisiei și al Secretariatului General al Consiliului din Bruxelles. Bineînțeles, aveam și rețeaua de delegații din 137 de țări din lume, unde avem comis, oficii sau delegații ale Comisiei. De la 1 decembrie 2009, acestea funcționează ca delegații ale Uniunii Europene, asumând rolul președinției în plus, suntem angajați uh, să integrăm o componentă puternică din serviciile naționale diplomatice. Obiectivul este ca până la sfârșitul lui 2013, până la sfârșitul fazei de tranziție, o treime din personal să fie alcătuit din persoane care vin din serviciile diplomatice naționale cu contracte de agenți uh, temporari pe un an întreg. Acum suntem în procesul de a ne pune pe picioare, de a aduce oamenii la serviciul nostru. Una dintre provocări uh, este că oamenii noștri sunt uh, împrăștiați cam în șapte-opt clădiri între comisie, secretariat și așa mai departe. Văd aici câteva chipuri care au urmat discuția în uh, Comisia Bugetară și am încercat chiar să avem o singură clădire în care să-i aducem împreună pe toți angajații noștri care vor lucra la serviciu. A cum trebuie să ne punem întrebarea care este valoarea adăugată a acestui serviciu. Așa cum spuneați și dumneavoastră, doamnă președinte, nu suntem un al 28-lea serviciu de acțiune externă. Din potrivă, vrem să aducem valoare adăugată a activității Uniunii Europene în um, relațiile externe și în acest sens vrem să colaborăm îndeaproape cu statele membre care sunt reprezentate prin 27 uh, de ambasade în uh, țările terțe. Alteori, numărul de ambasade este mai mic în funcție de strategii, de importanța strategică a capitalei respective. Scopul nostru este să maximizăm sinergiile între părțile constituente. Adică atunci când aveam uh, personal al uh, comisiei care lucra în uh, secretariatul Consiliului, era un lucru recunoscut că aceste două organisme nu colaborau întotdeauna foarte bine. Era o oarecare separare, era uh, drumul instrumentului comunitar și drumul legat de pesc. Acum am pus totul împreună și sper să avem o consistență și o sinergie mai mare, dar și o integrare mai bună a diferitelor instrumente. Fie că este vorba de bugetul pesc sau fie că este vorba de Uh, finanțarea de către statele membre a operațiunilor civile și militare. Și, pe de altă parte, este vorba și de instrumentele comunitare pe care Parlamentul le cunoaște și care au fost de-a lungul timpului gestionate de Comisie. Sper că uh, astfel vom putea fi mai eficienți și mai eficace și vom putea să avem o utilizare mai partajată a acestor instrumente uh, în baza politicii care este coordonată de Cathy Ashton, de înaltul reprezentant. Deci vrem să aducem împreună dimensiunea Consiliului și a Comisiei sub umbrela dumneaei ca înalt reprezentant. Bineînțeles și cu contribuția Parlamentului la nivel politic, așa cum s-a convenit deja. În ceea ce privește bugetul viitor, cred că domnul comisar Piebalgs vă va vorbi puțin mai târziu în cursul acestei dimineți despre mm, viziunea inițială a comisiei în ceea ce privește direcția relațiilor externe în următoarea perspectivă financiară sub um, autoritatea înaltului reprezentant uh, și vicepreședinte. Bineînțeles, uh, Comisia va prezenta Consiliului și Parlamentului propuneri până în această vară cu privire la modul în care privește uh, perspectiva financiară viitoare. Cred că de aceea nu este oportun acum să vă vorbesc despre acest lucru. Îl voi lăsa pe domnul comisar Pibalg să vă spună care este viziunea politică în acest domeniu, iar noi vom fi bucuroși să contribuim. În ceea ce privește bugetul nostru administrativ, nu există costuri uh, suplimentare foarte mari. Au existat unele costuri inițiale. Ni s-au uh, alocat niște posturi pentru a consolida uh, oficiile și reprezentanțele și pentru a ne consolida uh, forța de lucru la sediul central. După cum știu unii dintre dumneavoastră din uh, Comisia de Buget, uh, am început discuții referitoare la o nouă clădire. Dar, în general, consolidăm cheltuielile într-un singur buget, care va fi bugetul SAE, Serviciul European de Acțiune Externă. Acesta va fi un buget separat pentru prima dată în 2012. Noi, practic, consolidăm cheltuielile care se regăseau deja fie în bugetul Comisiei, fie în bugetul Secretariatului General al Consiliului. Așadar, nu creăm uh, o povară suplimentară la costurile contribuabilor și dacă reușim să obținem și o eficiență, așa cum ne-au îndemnat autoritățile fiscale, atunci cred că ar fi bine. Vrem să evităm uh, suprapunerile între Secretariatul Consiliului și Comisiei și în acest caz cred că vom putea să redesfășurăm personalul ca să preia uh, noile sarcini uh, care îi revin acestui serviciu. Mă refer în special la preluarea rolului președinției prin rotație, atât la Bruxelles cât și la nivelul delegațiilor. Președinția prin rotație nu mai este prezentă în, pe filiera de mm, acțiune externă personalul uh, Serviciului European de Acțiune Externă va prezida Comisia pentru um, Securitate și Politică Externă, iar doamna Cathy Ashton se va ocupa de mm, acel serviciu. Înainte, președințiile prin rotație dețineau uh, aceste sarcini și aveau sarcina de a promova agenda europeană pe această filieră. Apoi, la nivelul delegațiilor, și aceasta este o sarcină suplimentară pentru delegațiile noastre, au uh, preluat rolul de coordonare în țările terțe, care anterior era întreprins de președinția prin rotație. Deci noi prezidăm întâlnirile de coordonare. Apoi uh, avem și o delegație, avem și delegații din partea Uniunii Europene. Uh, facem activități de coordonare și împărtășire a informațiilor între statele membre care au ambasade la fața locului și delegația Uniunii Europene. Cum vă spuneam, s-au preluat elementele care erau anterior deținute de președinția prin rotația Uniunii Europene. Iată, aceasta este deja o modalitate prin care Serviciul European de Acțiune Externă a adus o mai mare consecvență și o mai bună raționalizare privind utilizarea resurselor. Nu spun că este ceva semnificativ sau foarte semnificativ din punct de vedere financiar, pentru că mm, sunt sume relativ mici, având în vedere mm, sumele despre care vorbește această comisie, dar oricum este un pas important înainte. Apoi, Există problema legată de implicațiile pe termen mediu și pe termen lung pentru diplomațiile naționale. Cred că aceasta este o chestiune deschisă deocamdată. Noi nu am fost uh, creați uh, pentru a înlocui sau uh, pentru mm, a lua locul diplomaților naționale. Pe de altă parte, s-ar putea întâmpla ca dacă ne dovedim uh, meritele și va trebui să o facem, poate că statele membre ar dori să își ajusteze propria gândire legată de modul de organizare a mm, reprezentanțelor lor externe în uh, țările terțe. Poate că delegația Uniunii Europene ar putea să le ofere sprijin logistic sau uh, uh informații și așa mai departe. Acestea sunt doar niște idei care cred că vor evolua treptat. Dar vreau să vă spun clar, nu venim deja cu o agendă fixă de a programa acest lucru. Întâi trebuie să ne punem pe picioare, trebuie să dovedim că putem face o treabă bună și că uh, merităm încrederea cu care ne-au investit uh, Parlamentul și Consiliul. Mă opresc aici pentru că mi-am terminat cele zece minute, doamnă președinte, dar stau la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Și sper că ați primit acum doar câteva informații inițiale legate de provocările creierii acestei noi organizații. Mulțumesc! Mulțumesc. Ähm, ähm, Mulțumesc, sigur, a fost o prezentare scurtă, pregnantă. Putem uh, sintetiza. Importante sunt uh, economiile statelor membre care sunt uh, prioritare. Noi am discutat adesea, atunci când vorbeam despre valoarea adăugată a Serviciului European de Acțiune Externă despre aceste economii. S-a spus că trebuie să existe aceste economii. Haideți să vedem cum stau lucrurile de fapt. La ora 11 vine domnul Pibalx, comisarul Pibalx. Pe lista de vorbitori s-au înscris șapte vorbitori. Șase, șapte câte un minut pentru fiecare, pentru ca domnul Sullivan să poată răspundă. Kurz machen, weil wir ja schon öfter über den EAD am uh, vorbit uh, des despre Serviciul European de Acțiune Externă și um, noi dorim ca această sarcină de consolidare să fie preluată de către acest serviciu, dar ea trebuie să se extindă și asupra Comisiei. Există multe persoane care lucrează în ambasade, în reprezentanțele externe și de aceea dorim ca efectul de consolidare să fie luat în serios. Domnule O'Sullivan, știm că aveți o treabă dificilă, o un post dificil, însă structurile interne ale Serviciului European de Acțiune Externă trebuie să fie armonizate, pentru că nu se poate să existe atâtea structuri de conducere. Noi nu putem să explicăm statelor membre de ce se întâmplă așa. De aceea cred că um, punctul slab în ceea ce privește înființarea Serviciului European de Acțiune Externă a fost faptul că nu s-a vorbit niciodată despre misiunea acestuia. Auditul uh, a ocupat mai mult loc în acordul de înființare decât atribuțiile în sine ale Serviciului European de Acțiune Externă. De aceea trebuie să ne asigurăm că acesta va oferi și servicii consulare, de exemplu, de, și noi ne dorim să ne oferiți niște cifre referitoare la asta dorim să avem de-a face cu un uh, serviciu european de acțiune externă eficient pe care să îl prezentăm ca atare și spre exterior. Mulțumesc! Ioran Ferm. Thank you. Uh, Mulțumesc. Desigur, chestiunea menționată aici cu economisiri posibile pentru statele membre e foarte importantă, dar e greu de tratat deocamdată. Din păcate, e o chestiune mai mult politică, nu administrativă, pentru că, cinstit vorbind, nu sunt siguri în legătură cu Uniunea Europeană, cu Serviciul European de Acțiune Externă, poate avea încredere în el sau nu? E o chestiune a independenței. Să fie independent în politica externă când e vorba de o definiție a statului suveran. Acum niște lucruri mai punctuale. Când a fost acordul de la Madrid și apoi rezoluția din Parlamentul European, am avut niște întrebări niște bani în rezerva bugetului pentru 2011, care nu sunt doar chestiuni pe termen scurt, ci și pe termen de Deci întrebarea este care e situația. Rezerva prin personalul. Am avut solicitarea ca înaltul reprezentant să se consulte cu Parlamentul European cu privire la personal, în special din cauza chestiunilor dificile ale echilibrului geografic și echilibrului între sexe, unde ne aflăm în prezent. Am avut rezerva cu privire la chestiunea integrării de personal civil instrumentul pentru stabilitatea al Comisiei în Serviciul de Acțiune Externă pentru a evita o dominanță militară prea mare. Care e situația acum? Am avut și o întrebare în legătură cu responsabilitate, transparență, conformitate cu relația și cu informarea Parlamentului European. Cum stau lucrurile? Chestiunea integrării reprezentanților speciali în uh, SAE și, în fine, tocmai m-am uitat la programarea financiară 2012-2013. E o creștere de 4-5% în fiecare an. Cum va putea Serviciul de Acțiune Externă să facă față acestei evoluții a cheltuielilor operaționale Va avea o creștere a propriilor cheltuieli administrative. Mulțumesc, Ioran. Tocmai uh, cei din grupul nostru parlamentar sunt cei care nu respectă timpul alocat și acest lucru nu mi se pare în ordine. Doamna Jensen. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Sullivan pentru explicații. Cred că avem cu toții multe întrebări. Da? Cum uh, să reflecte acele economisiri și câștigurile făcute de la bugetele naționale prin acest efort. Dar așa să vă întreb cât de diplomatit și cât de timid veți fi în această procedură de a propune care o să vă fie nevoile, pentru că nu vorbim de uh, activitate chiar acum, ci vorbim de activitate până în 2020 cooperați cu Comisia, spuneți, în acest sens? Cum merge elaborarea de programe? Cum se reflectă în aceste relații? Cum veți avea o imagine totală care să adune și să treacă dincolo de cine unde trebuie să stea pe viitor? Mulțumesc, Francisca Ban. Mulțumesc. A fost bine că un coleg a vorbit mai mult pentru că a spus ce vreau să spun eu. Să explic de ce am insistat să existe diferența între secretar general și CEO. Pentru unii a fost o mare luptă la negocieri. Cred că diplomația acum e în criză avem și o întrebare generală. De ce nu mai avem nevoie de diplomație? Deciziile se iau în cancelari oricum. Unii stau și trimit uh, telegrame care apoi să fie dezvoluite de Wikileaks. Care e plus valoarea pe plan european? gestionarea civilă a crizelor, un subiect important. Toată lumea spune că avem nevoie de mai mult personal acolo și sunt dispuse să mă lupt să se obțină mai mult personal de asemenea când e vorba de sigiu consular în drepturile omului. Relația între intern și extern. Am auzit că veți avea o eficientizare de 10%. Aș vrea ca noi la zone prioritare și să fim realiști, că nu putem cere ca Parlament să se reducă în următorii 1 până la 3 ani, pentru că serviciul de acțiune externă trebuie să demareze, să preia anumite uh, responsabilități de la președinția prin rotație. Și întrebarea este, aveți de gând să aveți personal suplimentar acum când faceți reduceri organizatorice? Mulțumesc. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mă concentrez mai mult pe 2020 și 2025 și nu la celelalte întrebări legate de activitatea în derulare. Întrebare. Dacă o să înceapă să se implementeze prevederile Tratatului de la Lisabona la programare și evaluarea cheltuielor pe termen lungat, știm cu toții că există ce ține de categoria 4, întotdeauna e supraestimat și niciodată nu avem suficienți bani. De data aceasta vom putea avea o idee mai bună care vor fi cheltuielile în diverse domenii de politică, în special când se ține cont de toate celelalte elemente și puzzle-ul european tendințele globale până în 2025, o schimbare majoră din vest în est, uh, puterea crescândă a Chinei și a Asiei, va exista evaluarea externă, cum va arăta lumea în 2020, ca să putem să ne reajustăm unele dintre cheltuieli și nu să facem ceva pas cu pas și să nu mai fim la înălțimea provocărilor reale atunci. Uh, Mulțumesc, într-adevăr, așa stau lucrurile, suntem mereu subfinanțați și nu am impresia că în viitorul apropiat lucrurile se vor îmbunătăți, mai ales dacă um, acum preluăm discuția despre Africa de Nord și vedem care sunt evoluțiile de acolo, de asemenea în Orientul apropiat. Sigur, mă cam înfior în ceea ce privește bugetul nostru. Miguel Portas. Eh, bun, eu deci tenho uma primeira pergunta. Eh... Am o prima întrebare, care e următoare. Înțeleg nevoia un edificiu, a unei clădiri în care să fie toți angajații și membrii Serviciului de Acțiune Externă să poată întâlni, să lucreze, ceea ce le facilitează munca. Ce nu pot înțelege este în contextul austerității propunerea de clădire sau proiectul de clădire va fi plătit timp de 23 de ani și o structură de costuri uriașă pentru a prelua funcții care deocamdată sunt simbolice. Deci, ca să vă spun foarte deschis, deocamdată nu știu cum putem da valoare unui serviciu de acțiune externe și în același timp să ne luptăm împotriva opiniei publice negative, pentru că guvernele individuale implementează planuri de austeritate. Sunt uh, cam îngrijorat și în legătură cu scepticismul dumneavoastră. legat de faptul că Serviciul de Acțiune Externă nu va fi pur și simplu un al 28-lea serviciu diplomatic. Ca să realizăm acest obiectiv, trebuie să avem o strategie foarte limpede și un calendar foarte clar de înlocuire a funcțiilor naționale. Mulțumesc. Grazie, Presidente. Cercherò di essere... Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte pe scurt, când vorbim de Uniunea Europeană și serviciul său de acțiune externă, ne gândim la tratatul de la Lisabona, la implementarea și uh, creșterea credibilității Uniunii Europene pe plan mondial, în special ajutorul pentru dezvoltare, sprijinul în acest sens inclusiv în țările noastre. Ne gândim la o mai bună pârghii financiare și economice, ne gândim la un nivel ridicat de coordonarea politicilor în contextul Serviciului European de Acțiune Externă și activitatea Băncii Europene de Investiții în fiecare an, când ne gândim la faptul că 11 miliarde sunt date de către Comisie 9 miliarde de către bancă pentru proiecte sprijinite de Uniunea Europeană. Deci, Serviciul European de Acțiune Externă are responsabilitatea diplomatică de a sprijini aceste proiecte, de a asigura buna lor implementare. Așadar, ne gândim la posibilitatea unei guvernanțe comune a acestor diversi actori, la posibilitatea înființării unui uh, birou uh, unic în statele în care Uniunea Europeană este reprezentată. Ne gândim și la un grup de lucru al Parlamentului, Consiliului, Comisiei și BEI și Serviciului de Acțiune Externă. Ja, danke. Mulțumesc. Domnule O'Sullivan, sper că veți putea răspunde măcar la o parte dintre întrebările care v-au fost adresate. În timpul care v-a mai rămas, nu veți putea răspunde la toate, însă vă rog, aveți cuvântul. Well, Chair, I... Doamna președinte, n-aș vrea să fiu nepoliticos, nici să nu răspund la întrebări și nici să abuzez de timpul comis. Deci o să încerc să navighez între aceste două extreme și vă rog să-mi atrageți atenția când uh, sunt pe cale să abuzez de timpul dumneavoastră. Că sunt foarte multe chestiuni care au fost aduse în discuție. Pentru unele aș avea nevoie de ore întregi ca să răspund pe deplin. La primul punct uh, ridicat, doamna Hester, sunt întru totul de acord că e nevoie de o bună definiție sau a misiunii și sarcinilor noastre am moștenit uh, un stoc de sarcini care trebuie realizate de la Comisie, de la Secretatul Consiliului, de la delegațiile care sunt și funcționează și au deja sarcini. Și desigur că una dintre primele provocări pentru mine în acest rol este să asigur continuitatea activității, facem pe mai departe ce am moștenit, ceea ce nu ne absolvă deloc. Și vicepreședinta Ashton a spus foarte clar ca în același timp să regândim, să prioritizăm, să decidem care sunt lucrurile pe care va trebui să ne concentrăm în anii următori, care sunt activitățile care poate au consecințe mai puțin importante. Deci ne implicăm progresiv în toate aceste domenii, dar veți înțelege că această provocare de a înființa organizația, de a menține continuitatea și în același timp de a avea viziune și o planificare de perspectivă. Nu e ușor să reconciliem aceste lucruri. Dar recunosc această provocare. În ce privește întrebarea doamnei Farn, nu pot să spun decât toate chestiunile legate de echilibrul geografic și între sexe. Doamna Ashton s-a pronunțat public E o provocare, egalitatea între femei și bărbați e una deosebită. Am încercat să promovăm mai multe oportunități egale într-o organizație destul de macio. Am moștenit o structură de la Comisie, de la Secretarul Consiliului și din serviciile diplomatice naționale care sunt destul cu anumite înclinări sau înclinații. Deci acesta este rezerva sau rezervă din care trebuie să lucrăm Doamna Ashton este angajată în acest sens și vom continua să facem mai bine decât instituțiile uh, din care am apărut. Există chestiuni de care nu o să mă ocup acum în legătură cu mm, cei care scopă de planificare. Uh, știu că Parlamentul și Consiliul au adoptat poziții ferme. Comisia va trebui să vadă cum să răspundă la chestiunea bugetului tot mai mare. Cred că personalul pe care îl avem poate să gestioneze foarte bine această chestiune. Problema reală, cred că, așa cum s-a spus aici, este unde mergem, ce vom face în 2020 și domnul comisar Pibals o să vă arată o parte din gândirea comisiei. Aceasta e întrebarea pe care ne punem și noi. În următoarea generație de programe, cum ne ridicăm la provocările secolului 21 în Europa cu tranziția puterii dinspre Oceanul Atlantic înspre Pacific, cum continuăm să asigurăm relevanța europeană, cum a spus președintele Barroso, dimensiunea va conta, deci statele membre individuale vor vedea că e dificil să mai influențeze evenimentele mondiale, putem uh, reuși mai bine lucrând împreună, toate cele 27, deci trebuie să se renunțe la unele elemente de suveranitate națională, unii vor avea ezitări, cum va exista echilibru, instrumentele pe care să le proiectăm mai bine pentru a ne ajuta să realizăm acest scop e o mare provocare, examinând ce vom face în perioada următoare și trebuie să avem evaluări și un proces de a evalua niște priorități în modificare. Dacă e o concluzie în ce privește modul în care avansăm, este că niciodată nu poți prezice viitorul. Nu știi niciodată ce îți va aduce viitoarea criză. Dacă ți-ai programat banii pe 5 ani sau oricare ar fi ciclul de viață al perspectivelor financiare, o faci în anul întâi și apoi descoperi în anul 2 că au apărut noi crize, noi situații dificile și n-ai resursele necesare. Deci cum combinăm ce dorește Parlamentul și înțeleg intenție în legătură cu programarea banilor, dar și flexibilitatea necesară pentru a face față noilor crize dacă nu avem nicio posibilitate de a adăuga la suma totală de bani disponibile. Este una dintre provocările elaborării și proiectării pentru perioada următoare. În ce privește întrebarea doamnei Brandner, legătură cu gestionarea civilă a crizelor. Sunt întru totul de acord, e un domeniu foarte important. În noua organigramă n-am intrat în acest element, e un domeniu unde e nevoie de studii suplimentare și în următoarele săptămâni vor apărea sugestii cum să structurăm, să organizăm mai bine acest domeniu. Deocamdată am clicat și am tras anumite elemente existente, dar sunt în curs de revizuire și vom reveni și la Parlament și în mod foarte clar în acea eficientizare de 10% vom redesfășura aceste elemente în zonele unde avem noi provocări, noi sarcini, drepturile omului, politică de securitate, politică de dezvoltare, abordare orizontală Sunt alte domenii unde e nevoie de personal și care nu sunt prevăzute deocamdată, vom realoca, vom redesfășura aceste câștiguri de eficientizare din fuzionarea secretarului Consiliului și Comisiei cu anumite elemente de suprapunere. În ce privește întrebarea legată de clădire, a fost o discuție amănunțită în altă parte, aș aduce doar argumentul că în cele din urmă nu există niciun cost suplimentar. Îi punem pe oameni în aceeași clădure, ocupăm spațiu și costăm bani uh, cu sediile actuale, deci contribuabilul oricum plătește. Vrem ca toată lumea să fie undeva unde în linii mari e același nivel de costuri. Nu suntem al 28-lea serviciu diplomatic, trebuie să demonstrăm că putem da o valoare suplimentară, o valoare adăugată suplimentară, e o sarcină pe care am moștenit-o, trebuie să arătăm acest lucru, să demonstrăm în mai mare măsură, asumând un rolul președinției prin rotație. Și odată ce facem asta acum, au comentat și alții chestiunea cum să avem o mai mare sinergie între noi și serviciile sau structurile diplomatice naționale, o să apară natural și va evolua de-a lungul timpului. Doamna președinte, sunt convins și vă cer scuze că n-am răspuns la toate întrebările, dar nu vreau să vă răpesc nici prea mult din timp. E o aventură foarte palpitantă și este oarecum un copil de suflet al Parlamentului acest serviciu și rolul de a promova această idee la convenție și un lucru pe care mă bucur sau faptul că pot să particip, dar se pun și provocări administrative și politice, trebuie să le combinăm și doamna Ashton e foarte angajată să lucreze îndeaproape cu Parlamentul pentru a găsi răspunsul la toate întrebările pe care le-a spus în spiritul de a demonstra că e o cale pe care Europa poate să modeleze secolul al XXI și nu doar să fie modelată de alte forțe în acest secol. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc și pentru faptul că ați răspuns atât de succint și totuși cu multe detalii la multele întrebări care v-au fost adresate. Încă o dată, vă mulțumim pentru prezență. După cum am auzit, domnul comisar Pibalx a ajuns. Nu știu dacă se găsește în fața ușii, Permiteți-mi să spun un lucru. Tot ceea ce ați prezentat dumneavoastră și cu siguranță în următoarea oră și jumătate vom avea ocazia să aprofundăm detaliile prezentate de dumneavoastră. Dacă în perspectiva financiară viitoare vom avea nevoie de flexibilitate pentru ceva, atunci cu siguranță acest domeniu va fi cel al politicilor externe, pentru că este cât se poate declar că va trebui să discutăm, să negociem cu Consiliul uh, despre această flexibilitate necesară și împreună cu dumneavoastră va trebui să discutăm pe această temă. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și acum îl salutăm So, wir heißen uh, den... Iată că urăm bun venit domnului comisar. Ne bucurăm că ni s-a alăturat, chiar dacă abia a ajuns la Bruxelles. În următoarea oră și jumătate vom discuta despre evoluții, dezvoltare și relații externe. Sigur, dumneavoastră nu ați venit la noi numai uh, pentru a discuta despre relațiile externe, ci și de, pentru a discuta despre politica externă, pentru că domnul Pibalx este singurul comisar uh, care are competențe în domeniul politicii externe, care este membru și în task force-ul uh, care elaborează următoarea perspectivă financiară. vom continua ordinea noastră de zi. Salvador va face o introducere de 5 minute. Domnul comisar P. Balks va avea 10 minute la dispoziție pentru a-și susține prezentarea și apoi trecem la grupurile parlamentare și la reprezentanții acestora. Nu cred că purtătorii de cuvânt din partea grupurilor parlamentare vor avea 5 minute la dispoziție, ci doar 4, pentru că altfel toți ceilalți care vor dori să mai adreseze întrebări nu vor mai a, apuca să facă acest lucru, deci 4 minute. Bun, să începem. Salvador. Gracias, señora presidenta, gracias al comisario Pibals, que eh, es un veterano. Mulțumesc, domnule comisar Pibalx, pentru prezența dumneavoastră. Sunteți uh, un vechi prieten al nostru de la Comisia Europeană. Ați discutat și în ultima perioadă legislativă despre teme importante, cum ar fi domeniul energetic și acum iată că sunteți uh, competent pe dezvoltare. O temă foarte importantă pentru noi. Este cât se poate de clar că următoarea perspectivă financiară uh, Uh, reprezintă un subiect uh, prioritar pentru politica externă, o prioritate pentru Parlamentul European. Și indiferent cum se va structura perspectiva financiară, politica externă va trebui să fie o rubrică individuală. Acest lucru este prevăzut ca atare și în strategia 2020, de aceea trebuie să subliniem cu claritate cât de importantă este acțiunea externă și acest lucru trebuie să se reflecte și în următoarea perspectivă financiară. Deci o rubrică individuală, autonomă, care să structureze politica externă. Aceasta este o trăsătură pentru acțiunea externă și anume toate perspectivele financiare prevedeau și acest punct, cel puțin toate acelea cu care m-am confruntat și eu și au fost foarte multe. Până acum uh, a a fost, această dotare financiară a fost una destul de slabă. Cam aceasta a fost uh, firul roșu care uh, a trecut de la o perioadă legislativă la alta. Acțiunea externă a Uniunii Europene, pe, ace- pe această temă am mai discutat și de aceea, domnule Pibals, aș dori să știu de la dumneavoastră când credeți că în această rubrică a acțiunii externe se va întâmpla ceva. Pentru că noi ne ocupăm de politicile de vecinătate, de fondurile de ajutorare și aș vrea să știu cum am putea să ne îndeplinim mai bine aceste atribuții internaționale. Ne preocupă de asemenea relațiile cu țările cu middle income, cu venit mediu uh, redus, pentru că și acestea trebuie să se schimbe. Anumite dintre aceste țări au înregistrat un nivel de creștere foarte mare, mai mare decât cel de-al nostru, deci evoluția și standardul de evoluție a fost uh, unul impresionant, de aceea poate că ar trebui să avem o abordare diferențiată și o dotare cu resurse financiare uh, în funcție de fiecare stat. În al doilea rând, vorbim despre uh, sta, succesul instrumentului de stabilitate uh, cu raportare la actuala perspectivă financiară. Ne dorim însă mai multă eficiență atunci când vorbim despre distribuția și alocarea resurselor financiare în contextul acestei rubrici a acțiunii externe. Însă este important ca programele geografice să fie implicate mai puternic atunci când se stabilesc obiectivele în contextul instrumentului de stabilitate. Pe lângă aceasta, domnule comisar, este foarte important pentru noi să discutăm despre dimensiunea externă a politicii interne a Uniunii Europene. Deci, cum se va configura aceasta în uh, cadrul financiar multianual viitor? Va exista un instrument specific financiar sau dimensiunea externă a politicii interne a UE va se va subsuma la capitolele geografice cum stau lucrurile în ceea ce privește dimensiunea externă în cadrul domeniilor interne. Avem nevoie de o categorie separată sau se păstrează structura actuală? Fondul European de Dezvoltare din partea Parlamentului European uh, a existat mereu solicitarea să există o dotare financiară mai bună a acestui fond, însă noile realități economice îngreunează și mai mult acest domeniu și, de asemenea, îngreunează îndeplinirea atribuțiilor Parlamentului și, de asemenea, îngreunează îndeplinirea acestei dorințe. Deci aș vrea să știu cum stau lucrurile și în această privință. O întrebare dificilă și nu cred că răspunsul va fi unul uh, ușor de oferit. Câte mijloace financiare vor fi alocate astfel încât să, se, să existe o politică externă bună în cadrul Uniunii Europene? Fondurile sunt suficiente sau ar trebui să fie sporite? Ca și ceilalți comisari care se preocupă de um, cheltuieli, Doresc să vă adresez și dumneavoastră această întrebare. Există noi uh, titluri și rubrici bugetare de care avem nevoie, de exemplu o participare mai activă din partea Băncii Europene de Investiții. Sigur, există multe solicitări și multe cereri adresate BI și cu cât uh, ne întâlnim cu mai mulți comisari, cu atât numărul cererilor crește. De aceea mă întreb dacă uh, dotarea financiară a BI nu ar trebui și ea sporită, astfel încât să se investească resurse financiare și în politica externă. Instrumentul de flexibilitate, doamna Haug l-a menționat mai înainte, până acum am reușit să compensăm dotarea slabă financiară a acțiunii financiare prin intermediul instrumentului de flexibilitate, însă pe viitor s-ar putea ca această posibilitate să nu mai existe. Și încă ceva în ceea ce privește politica pentru dezvoltare, domnule comisar, ne interesează cum uh, vede direcția dumneavoastră generală lucrurile în acest domeniu, cum ar putea contribui departamentul dumneavoastră, direcția noastră generală, la combaterea uh, schimbărilor climatice și protecției mediului. Uh, au fost, uh, aloca- au fost alocate anumite resurse financiare în 2010-2011. Cum se vor configura acestea pe viitor? Doriți să vă angajați la fel de mult în acest domeniu? Sunt prevăzute resurse financiare și în contextul noului cadru financiar multianual? Mulțumesc, o serie impresionantă de întrebări. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, Doamnă președinte, domnule raportor, distinși deputați, Raportorul a adresat foarte multe întrebări pertinente și în intervenția mea le voi aborda pe majoritatea dintre ele, dar și în timpul dezbaterilor voi reveni cu câteva răspunsuri mai specifice. Voi începe cu cadrul financiar. Acesta trebuie văzut într-un context instituțional. Tratatul de la Lisabona definește un nou cadru pentru acțiunea externă și stabilește obiectivele Uniunii. Noua configurație instituțională cu crearea Serviciului European de Acțiune Externă asigură capacitatea Uniunii Europene de a avea o abordare reală europeană a relațiilor externe. Aceasta ne dă șansa să stabilim o relație mai strânsă între prioritățile politice care guvernează relațiile noastre cu țările partenere și sfera de aplicare a asistenței pe care o furnizăm. Mai mult, cheltuielile externe după 2013 trebuie să fie aliniate cu prioritățile strategiei Europa 2020 rețeaua de acorduri cu partenerii din întreaga lume oferă un potențial enorm pentru o mai mare eficiență, eficacitate, economii de scară și vizibilitate. Uniunea Europeană are o greutate critică necesară pentru a răspunde provocărilor um, mondiale, precum schimbările climatice și reducerea sărăciei. Are de asemenea capacitatea și capabilitatea necesare care sunt de neînlocuit în ceea ce privește observarea alegerilor, drepturile omului și guvernanță și rezolvarea crizelor este bine plasată pentru a oferi asistență comunitară la scară globală cu respectarea principiilor de neutralitate și imparțialitate. Uniunea Europeană ar trebui să folosească instrumentele externe în mod eficient astfel încât să își poată proiecta prioritățile, valorile și interesele la nivel mondial în concordanță cu importanța sa economică și politică la nivel global. Trebuie să colaborăm îndeaproape cu statele membre, partenerii strategici și organizațiile internaționale. Cea mai mare parte a resurselor financiare din capitolul 4 sunt în continuare țintite pe asistența pentru dezvoltare și țările învecinate, însă interesele noastre merg dincolo de atenuarea sărăciei și integrarea regională și trebuie să ne angajăm alături de partenerii externi pentru a contura viitorul și pentru a rezolva provocările globale. Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie politică pe termen lung pentru acțiune externă, care să includă elemente de securitate securitate pentru a garanta continuitatea acțiunii Uniunii Europene. Orientarea noastră strategică post-2013 trebuie așadar să susțină livrarea a șase ajutoare cheie. Este vorba de o agendă pentru eradicarea sărăciei, care să fie integrată cu o concentrare pe dezvoltarea durabilă și generarea de creștere în țările în curs de dezvoltare Apoi este necesară o relație specială cu țările învecinate cu scopul creării unei zone de stabilitate și prosperitate și cu scopul pregătirii țărilor candidate pentru aderare. Noile dispoziții ale tratatului privind ajutorul umanitar, protecția civilă și migrație trebuie să fie corelate cu instrumente juridice și financiare corespunzătoare. Apoi trebuie să existe o agendă uh, care să se bazeze pe interese reciproce cu țările industrializate și țările emergente inteligente cu accent pe partenerii strategici. Apoi, instrumente moderne și eficiente pentru a gestiona aspecte legate de prevenirea și soluționarea crizelor și leadership al Uniunii Europene în abordarea provocărilor majore, precum schimbări climatice, dezvoltare durabilă și uh, promovarea și protecția binelui public. Tratatul de la Lisabona a dat Uniunii Europene mandatul de a-și uh, îndeplini rolul ca actor global. Această ambiție trebuie să fie reflectată în nivelul de finanțare a acțiunii externe. Totuși, cred că înțelegeți că Comisia reflectă în momentul de față toate aspectele noului cadru financiar și cred că, din păcate, este prea devreme să vă dau acum niște cifre. Principiile cheie care credem că trebuie să stea la baza instrumentelor financiare viitoare pentru acțiune externă au fost deja menționate în um, comunicarea privind revizuirea bugetară din octombrie anul trecut. Este vorba de trei obiective principale. Obținerea res uh, resurselor, um, valorificare politică și stabilirea unui echilibru corespunzător. Dacă vrem să ne concentrăm pe rezultate și pe livrabile, trebuie să măsurăm impactul acțiunilor noastre. Cu cât este mai mare impactul acțiunilor noastre, cu atât mai mare este vizibilitatea și eficacitatea lor. De asemenea, Trebuie să câștigăm în eficiență și eficacitate, punând un accent mai mare pe valorificarea financiară a resurselor și uh, pe valorificarea politică a acestora. Trebuie să stabilim un echilibru între predictibilitate și flexibilitate și trebuie să abordăm problema condiționalității pentru a ne asigura că ajutoarele sunt corelate cu o guvernanță îmbunătățită. Apoi trebuie să vedem dacă nu cumva există spațiu de uh, simplificare și eficientizare în structura instrumentelor noastre externe. Acest principiu ar trebui să stea la baza acțiunilor noastre noastre și mă voi concentra aici pe patru zone de politică care ar trebui să reprezinte în continuare cea mai mare parte a resurselor pentru acțiune externă. În ceea ce privește zona de care sunt responsabil, aș vrea să menționez revizuirea obiectivelor de dezvoltare a mileniului și revizuirea VNB-ului până în 2015. Trebuie să creștem substanțial volumul general al asistenței pentru dezvoltare la nivel european Uniunea Europeană, jucându-și, bineînțeles, rolul care îi revine. Apoi trebuie să existe o abordare diferențiată în funcție de nivelul de dezvoltare al țărilor și în funcție de considerentele uh, geopolitice și economice. Aceasta ne-ar permite să ne uh, concentrăm pe interesele noastre cu țările strategice, precum uh, China, India și Brazilia. Apoi uh, trebuie să contribuim la eradicarea sărăciei în țările sărace sau fragile. Aceste principii ale abordării diferențiate uh, vor trebui să fie integrate în mod corespunzător în viitoarele propuneri legislative și în arhitectura instrumentelor viitoare. În momentul de față există o discuție în curs pe această temă. Comisia a propus în mod repetat bugetizarea Fondului European de Dezvoltare din motive de responsabilitate uh, politică și uh, evaluare publică. Uh, Cred că această prioritate acordată bugetizării Fondului European de Dezvoltare rămâne importantă. Parlamentul European va juca un rol important în cooperarea cu țările ACP. Acestea fiind spuse, în dezbaterea privind bugetizarea, trebuie să putem uh, aborda și să depăș- și depăși provocările pe care le prezintă situația actuală, mai ales în ceea ce privește fondurile generale pentru dezvoltare la nivel european pe lângă cooperarea geografică, este nevoie și de programe tematice de dezvoltare la nivel global și regional, și astfel, astfel încât să susținem vizibilitatea Uniunii Europene. Putem de asemenea să susținem și politicile sectoriale și să abordăm prioritățile care nu sunt abordate în mod adecvat în instrumentele geografice. Vedem o valo valoare adăugată în menținerea programelor tematice actuale, dar există potențialul de a redefini sfera de aplicare prin concentrarea acestora pe, pe acțiuni orizontale, globale și transnaționale în domenii precum uh, dezvoltarea durabilă, schimbări climatice, siguranța alimentară, migrație, acestea fiind doar câteva dintre cele importante. Apoi trebuie să ne gândim dacă un program tematic legat de fragilitatea statelor ar fi binevenit numărul acțiunilor în baza acestor programe tematice ar putea fi redus și am putea să avem acțiuni cu mai mare impact și mai mare vizibilitate. Apoi este nevoie de o utilizare coordonată a instrumentelor pentru dezvoltare între Uniunea Europeană și statele membre. Trebuie să accelerăm cooperarea în domeniu pentru a face pași importanți în a asigura vizibilitatea acțiunii externe a Uniunii Europene. În al patrulea rând, în ceea ce privește dezvoltarea și creșterea, în Cartea Verde publicată în toamnă, vrem să facem investiții orientate spre creștere, investiții publice și private Asistența Uniunii Europene pentru dezvoltare poate fi un catalizator în acest sens. Pentru a multiplica resursele, trebuie să avem un parteneriat întărit cu instituțiile financiare, inclusiv BEI și alți parteneri care ne pot susține investițiile. Folosirea unor instrumente financiare inovatoare, precum uh, programe de, de creditare și platforma de creștere și dezvoltare, vor susține acest demers. Angajamentul politic Doamnă președinte, vă rog să îmi mai dați trei minute, pentru că, într-adevăr, m-am lungit puțin mai mult. Așadar, angajamentele politice față de posibilele țări candidate și țările învecinate se bazează pe tratat și au fost confirmate de Consiliul European. Asistența financiară pentru aceste țări este o consecință directă a acestui angajament politic, dar reprezintă de asemenea o investiție în viitorul Uniunii Europene și uh, stabilitate în țările învecinate și aceasta în interesul propriu al Uniunii Europene. Structura pentru implementarea politicii de aderare sau de extindere este bine devenită, începând cu procesul de stabilizare și asociere. Mixul actual de instrumente și-a dovedit eficacitatea în a îndruma țările beneficiare spre drumul uh, spre Uniunea Europeană, prin dialog politic și negocierile asociate. Instrumentul de preaderare ar trebui să ajute în continuare țările uh, candidate și în curs de aderare spre procesul de aderare. Apoi, uh, politica de vecinătate și parteneriat uh, ar trebui să contribuie la acest obiectiv și ar trebui să asigure prosperitatea și buna vecinătate în jurul Uniunii Europene. Resursele financiare ale Uniunii Europene trebuie să fie pe măsura obiectivelor politice. Trebuie să se acorde atenție atenție posibilității de a asigura o diferențiere progresivă între țări, așa cum este cazul și în cooperarea pentru dezvoltare. Din cauza dezastrelor naturale și provocate de om, precum și creșterea instabilității climatice, Uh, duc la uh, necesitatea de a acorda o asistență umanitară mai mare populației vulnerabile din lume. Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de asistență umanitară și un actor important respectat la nivel global. Activitățile de asistență umanitară ar beneficia de o mai mare flexibilitate. De aceea trebuie să se facă pași în continuare pentru a dezvolta instrumentul de flexibilitate și rezerva de ajutor ajutor de urgență. Trebuie să ne gândim dacă nu cumva acesta din urmă ar putea să aibă o dimensiune multianuală. Aceasta ar asigura disponibilitatea unor resurse eficiente pentru a răspunde la dezastre neprevăzute în um, anii în care există astfel de probleme. Uniunea Europeană trebuie să se doteze mai bine pentru a-și îmbunătăți intervenția în timp de criză și situații neprevăzute. Trebuie să prevină conflictele și să contribuie la clădirea păcii și securității. Acesta trebuie să fie un obiectiv al acțiunii noastre externe, dar este în același timp o provocare. O modalitate de a ne dezvolta în continuare instrumentele în domeniu ar fi să reconfigurăm sau să remodelăm instrumentul de stabilitate, ceea ce ar permite o operare flexibilă pentru intervențiile pe termen scurt, în corelare cu uh, construirea păcii și statelor. Aceasta ar completa activitățile de asistență umanitară și ar um, lega aceste eforturi de reconstrucție și ar uh, trebui să intervenim și în domeniul securității. Aceasta ne-ar permite să intervenim mai bine pe termen lung, mai ales în ceea ce privește clădirea statală poate că componenta de dezvoltare pe termen lung a instrumentului de stabilitate ar putea să fie integrată în viitorul instrument posibil printr-un program pentru statele fragile sunt încântat că Parlamentul a evidențiat necesitatea unei mai mari flexibilități. Acesta este un subiect foarte important pentru domeniul de acțiune externă, având în vedere complexitatea sa și mediul în continuă schimbare. Așa cum uh, se spune în comunicarea privind revizuirea bugetară, trebuie să permitem o flexibilitate mai mare fără să subminăm predictibilitatea fondurilor în strategiile pe termen lung transferurile între capitolele bugetare uh, ne-ar ajuta în acest sens. La fel ne-ar ajuta și uh, posibilitatea ca fondurile neutilizate să fie reportate pe anii următori și de asemenea am putea în uh, cadrul unui program multianual să realocăm fondurile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ja, gut. Vielen Dank. Mulțumesc. Suntem flexibili. Iar ceea ce solicităm uh, la negocierile privind noul cadru financiar cu Consiliul este flexibilitate. Dar dorim ca toți uh, reprezentanții grupurilor parlamentare să se rezume la patru minute, pentru că în felul acesta vom recupera timpul pe care l-ați depășit dumneavoastră. Domnul Casulidis pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mai întâi e evident că relațiile externe vor avea un titlu separat în cadrul financiar multianual. Pare să nu există nicio legătură directă între relațiile externe și strategia Uniunii Europene 2020. Și aceste relații trebuie să reflecte politicile interne. S-a spus explicit la dezbaterea privind Uniunea Europeană lui 2020 că orice aliniere se face între cadrul financiar multianual și această strategie ar trebui să se aplice și la problema relațiilor externe, dar să nu excludă nici finanțarea adecvată pentru alte prioritățile Uniunii Europene, cum ar fi relațiile externe. Celălalt punct, experiența actualului cadru financiar multianual care a arătat că de la începoanele pentru actualul titlu 4 au fost deosebit de strânse sau strâns, ceea ce a dus la evaluare eronată a nevoilor pentru acest titlu. Trebuie să facem în așa fel încât uh, la următorul cadru financiar multianual să nu se întâmple la fel. Mai mult decât la orice alt titlu, Nevoia de mare grad de flexibilitate menționat de domnul comisar se asociază în special cu relațiile externe. Nevoile și prioritățile în schimbare în acest domeniu legate de o modificare a mediului uh, politic pe plan mondial, crizele care apar, urgențele neprevăzute, pot cere noi intervenții. Trebuie să se pună accentul pe faptul că Trebuie să existe flexibilitate. Trebuie să asigurăm această flexibilitate. Suma alocată pentru rezerva ajutorului de urgență s-a dovedit că nu e suficientă. Nu e deloc suficientă pentru acest scop. Având în vedere nevoia emergentă de a finanța noi priorități politice ale Uniunii în acest domeniu, cel mai recent măsurile însoțitoare legate de banane, cu principiul bani proaspeți pentru priorități proaspete, va trebui să se aplice întotdeauna. Prioritățile permanente și programarea pentru relațiile externe nu ar trebui să aibă de suferit. Parlamentul European a făcut diverse solicitări de integrare a Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii Europene ceea ce ar duce la o transparență și eficiență sporită în utilizare și a asigura controlul democratic. Această poziție va fi acceptată de comisie în propunerea pentru următorul cadru financiar multianual și vedem o creștere a fondurilor interguvernamentale, mecanismul de stabilitate și altele Iată de ce nevoia de coordonare este necesară aici. It is acknowledged that the position of the... Ar trebui să vedem că poziția Uniunii Europene în arena politică internațională nu este proporțională cu resursele pe care le alocă pentru ajutor internațional. Acest lucru e valabil, de exemplu, în ajutorul alocat de Uniunea Europeană pentru Palestina. Vrem să jucăm un rol important în evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar nu facem acest lucru. Ce măsuri se pot adopta pentru a mări eficacitatea și vizibilitatea intervenției Uniunii Europene acolo, pe teren, pentru a îmbunătăți poziția politică a Uniunii Europene. De asemenea, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, din partea socialiștilor, domnul Berman, pentru patru minute. Yeah. Mulțumesc, doamnă președintă. Poziția Comisiei pentru Dezvoltare, unde am fost raportor al avizului, începește chestiunea cadrului financiar multianual precizată în aviz. Aici mă voi concentra pe chestiunea fundamentală care vedem noi că este viitorul pentru următorii șapte ani de politică de dezvoltare în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Cred că e evident că sunt trei mari priorități esențiale în acțiunile externe, ca și în politicile interne. Suntem și trebuie să depunem eforturi pentru pace într-o ordine mondială bazată pe dialog și acorduri multilaterale. Avem nevoie de ordine mondială bazată pe drepturile cetățenilor, bărbați, femei, grupuri vulnerabile, handicapați, în nevoie de da ordine mondială bazată pe dezvoltare durabilă, respect pentru resurse, mediul înconjurător, refacerea biodiversității pe care am pierdut-o și apărare împotriva schimbărilor climatice. Aceste trei chestiuni esențiale, pacea, drepturile și durabilitatea, ar trebui să ne călăuzească politicile. Și, în această perspectivă, în Europeană, este esențială pentru toate statele membre, pentru toți cetățenii Uniunii. Dar cât de eficientă e politica de dezvoltare a Uniunii Europene? După părerea mea, în prezent, Uniunea Europeană este un al 28-lea donator cu multe acțiuni excelente, laudabile. Dar care este plus valoarea? S-ar putea să fie aceasta? Sta în puterea cooperării în Uniunea Europeană? În impactul politic pe care Uniunea poate să-l aibă? Uniunea Europeană trebuie să fie adevăratul coordonator între statele membre, fără a încerca să fie al 28-lea donator similar celorlalți. Înseamnă că statele membre trebuie să concentreze mai bine pe ce fac cel mai bine, care sunt domeniile în care fac mai bine, să se concentreze, iar Comisia Europeană să se ocupe de coordonarea eforturilor să se ocupe de proiecte care sunt prea mari ca să fie tratate de un singur stat membru sau care pot fi realizate mai bine de Uniune din cauza impactului politic potențial, ceea ce, după părerea mea, duce la structura următoare. Statele membre se concentrează pe regiuni, țări și teme la care au cea mai bună expertiză. Comisia Europeană coordonează programele statelor membre pentru a asigura că în diversele regiuni și teme toate sunt acoperite. Serviciul European de Acțiune Externă e desigur esențial în intensificarea și asigurarea eficacității și vizibilității acestei politici de dezvoltare a Uniunii Europene și lasă spațiu această concentrare, această asumare de roluri între statele membre și Comisie. Serviciul European de Acțiune Externă lasă spațiu pentru Comisia Europeană să se concentreze pe următoarele. Aș spune că sunt puncte foarte politice care permit Comisiei Europene să fie foarte puternică în investiții în democrație, în bună guvernanță, drepturile omului și stat de drept. Acesta e un lucru. Un al doilea. Proiecte de infrastructură de mari dimensiuni, unde un singur stat membru n-ar fi la înălțime. În al treilea rând, va trebui să continuăm să investim în sănătate și învățământ, să menținem acești 20% ca obiectiv de cheltuieli pentru sănătate și învățământ, dar și să investim în proiecte de mari dimensiuni, cum ar fi să facem posibile politicile de asigurări de sănătate. Cu Uniunea Europeană avem posibilitatea unică de a fi mari ca jucători în metode inovatoare de finanțare, cum ar fi microfinanțare și cu BEI. În al patrulea rând putem avea o reacție foarte bine coordonată când e vorba de ajutoare la catastrofe naturale. E nevoie de finanțare autonomă, un instrument autonom de finanțare pentru a asigura că ajutorul umanitar nu se leagă de opțiuni politice, că e neutru, că e imparțial și e foarte important ca această opțiune să fie făcută pe această cale. O să mă opresc aici. Acestea sunt observații esențiale. Sunt multe altele, dar poate că e o discuție la care să revenim ulterior. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, domnul Iorenț. Mulțumesc, doamnă președinte. ce privește perspectivele financiare pentru următorii ani, important este mai întâi nivelul de ambiție al Uniunii Europene. Ne dorim o diplomație activă, o putere comercială, să fim actori în ce privește securitatea mondială și, de asemenea, ce privește solidaritatea cu statele cele mai sărace. Dacă așa stau lucrurile, politica de ajutor pentru dezvoltare își găsește locul aici. În definiția există să ajutăm pe cei mai uh, slab dezvoltați să poată apoi să nu mai aibă nevoie de ajutor. Acesta era ideea ajutorului pentru dezvoltare. Întâi e nevoie de focalizare vreau să mă refer la un studiu întreprins recent și care uh, are constatarea următoare. Din 1981 până în 2011, PIB-ul mondial a crescut cu 19 miliarde de dolari. 1,5% din aceste 19 miliarde de dolari s-a dus la cei mai săraci, iar restul a fost redistribuit pentru cei mai înstăriți. Deci focalizarea n-a funcționat, a fost un eșec. Nu putem avea politică de cooperare pentru dezvoltare fără a ști de aceste constatări. Ceea ce vrea să spună că globalizarea reduce diferențele dintre națiuni, dar le intensifică între, în interiorul națiunilor. Aș vrea să spun prin asta că China, India, Brazilia nu mai au nevoie de niciun cent ca asistență pentru dezvoltare, pentru că generează suficientă bogăție Problema nu e crearea de bogăție, problema lor este redistribuirea în interior. Asta e misiunea lor și nu a noastră. Și încă și mai puțin misiunea de cooperare pentru dezvoltare, de a contracara aceste elemente de insuficiență. Din potrivă, Burkina Faso, Niger, Chad, Sudul Sudanului sunt țări care nu pot să se descurce singure, au niveluri de mortalitate care se apropie 250 la mie, ceea ce este insuportabil Trebuie acolo să dăm asistență. Putem face politici care costă bani, dar și putem aplica politici care nu costă bani. Cele care nu costă bani sunt cele la care m-am referit, un dialog politic, să explicăm chinezilor, brazilienilor, indienilor că nu noi trebuie să le rezolvăm problemele lor. Pentru că nivelul lor de creștere este printre principalele din lume și nu mai nevoie de asistență. În ce privește politicile care costă bani, suntem pentru 0,7% care face parte din consensul european de dezvoltare. Nu se pune problema de a renunța la această politică. E o promisiune făcută de 35 de ani. De ce să începem acum să renunțăm când suntem la patru ani de termenul pentru care s-a angajat Europa să îndeplinească acest obiectiv? Un alt punct. Ce mijloace pentru a aplica. Sprijinul bugetar e o soluție în numeroase cazuri, cu condiția ca guvernanța să fie cea bună, dar în paralel trebuie să se elaboreze o cultură a riscului care să poate să explice opinie publice că, nu, că uneori apar probleme și atunci trebuie să existe și un mecanism de control. Cum să se cheltuiască banii? Mai mare eficacitate, un ajutor care să lege mai puțin de ajutorul la guvernanță Iată întrebări eh, la care trebuie să-mi răspuns. În ce privește Fondul European pentru Dezvoltare? Aș vrea să spun că grupul nostru este în favoarea acestei, dar sunt chestiuni conexe acestei integrări, a integrării Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii Europene, care nu sunt soluționate. Ce se va întâmpla dacă bugetul e integrat? Plafonul va fi ridicat cu această sumă? Acest lucru ar trebui să se facă în mod logic. Așa se întâmplă acum. Avem plafonul plus X, X fiind suma varsată de cele 27 de state membre la Fondul European pentru Dezvoltare. Dacă e vorba de o deducere din plafon, e în conflict cu toate celelalte politici ale Uniunii Europene. După părerea noastră, e un lucru esențial. În al doilea rând, Fondul European de Dezvoltare și coproprietatea țărilor ACP și a Uniunii Europene va rămâne Așa, noi suntem pentru. Trebuie ca această participare, acest model, mm, care ar putea fi exemplu și în alte cazuri, ce s-a spus în legătură de, cu flexibilitate. Subscriem încă de mâine, aș mai avea mult de spus, dar o să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție din criza de timp. Danke sehr. Mulțumesc. Francisca Brandner. Mulțumesc. Domnule Piba, Ex, uh, am ascultat prezentarea dumneavoastră și mi s-a părut că există niște deficite. Nu știu dacă aș fi abordat aceste lucruri în aceeași manieră, însă aș prefera să ne concentrăm pe expertiza statelor membre. Cred că am văzut ce înseamnă să lăsăm ca Tunisia, de Tunisia să se ocupe Franța și nu cred că este un lucru bun pe care să-l facem. Uh, Ceea ce ne lipsește este un adevărat instrument pentru reconstrucție, pentru că avem asistența umanitară și avem alte tipuri de asistență pentru dezvoltare, însă ne lipsește ceva între ele. Și încercăm să luăm puțin de aici, puțin de acolo, bani de la instrumentul pentru stabilitate și așa mai departe, însă nu este răspunsul corect. Acesta nu este un răspuns real. Cred că avem nevoie de un instrument uh, în sine care să aibă legătură cu dezvoltarea și de asemenea să permită o flexibilitate mai mare. Și sigur, acesta este avantajul instrumentului pentru stabilitate. Acesta se desfășoară uh, nu în câteva luni, ci pe o perioadă mai lungă de timp, câțiva ani. De aceea trebuie să ne gândim care ar putea să fie adăugirile, astfel încât uh, portofoliul pentru reconstrucție să beneficieze de un asemenea instrument corespunzător. De asemenea, trebuie să um, nu mai există atât de multă presiune asupra instrumentului de stabilitate și uh, ne lipsește un instrument prin care să ajutăm țările emergente, pentru că dorim să ne angajăm în parteneriate la un nivel mai uh, strategic. De aceea avem nevoie de acest instrument de um, dezvoltare a cooperării. Nu cred că putem să folosim acest instrument uh, ODA um, în această, pe această relație. Am observat uh, cum stau lucrurile în Africa de Nord și cred că în ultimii ani ar trebui să uh, folosim acest instrument mai des pentru a coopera cu actorii societății civile, dar um, este foarte important uh, să avem un cadru în, uh, pe baza căruia să oferim această asistență umanitară și trebuie să sporim fondurile pentru aceste regiuni. În ceea ce privește instrumentul de stabilitate, trebuie să restrângem mandatul, deci nu sunt de acord cu ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră. Eu cred că trebuie să restrângem acest mandat tocmai uh, pentru a oferi sprijin de mediere, să ne concentrăm pe punctele fierbinți, să facem prevenție pentru situații de conflict, să venim cu expertiza noastră, deci să restrângem asupra acestor uh, priorități și asupra acestui domeniu uh, instrumentul, pentru că nu putem să ne concentrăm pe toate și pe nimic. Cred că avem nevoie de un instrument uh, conciliat care să ofere mediere, prevenție, consultanță pentru prevenirea conflictelor și pentru a putea interveni rapid cu ajutoare flexibile. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să insistăm mai mult asupra dreptului nostru de rezervă democratic. Trebuie să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește flexibilitatea, dar trebuie să avem dreptul de uh, rezervă democratic uh, sunt de acord în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare. Dacă acesta va fi dezvoltat, atunci va fi un aspect foarte bun și încă ceva în ceea ce privește sprijinul direct bugetar. Acesta trebuie să fie mai concentrat, mai focusat pe proiecte, să ne asigurăm că organizațiile societății civile uh, monitorizează și ei modul în care sunt cheltuiți banii. Observăm că în Asia Centrală, în Africa de Nord, banii nu au fost cheltuiți cum trebuie atunci când au provenit de la fondurile noastre, mai ales dacă este vorba despre țări cu regimuri dictatoriale. Mulțumesc! Jetzt. Mulțumesc, Francisca! Um, chairman. Domnule Ashworth, mulțumesc, domnule președinte la toate aceste uh, rubrici există trei puncte pe care doresc să le subliniez și să le abordez. În primul rând, aș dori să înțeleg și să ne explice domnul comisar care este viziunea și care sunt ambițiile departamentului său. Cu alte cuvinte, poate să ne ofere o claritate în ceea ce privește obiectivele. În al doilea rând, disciplina um, fiscală, responsabilitatea și transparența sunt foarte importante și aș vrea câteva detalii în această direcție. Și în al treilea rând, uh, valoarea adăugată europeană, pentru că am vorbit mult despre Serviciul European de Acțiune externă, au existat întrebări pe marginea acestor trei puncte menționate de mine și de asemenea rămân multe semne de întrebare. Întorcându-ne însă la politicile externe, doresc să exprim aceleași rezerve pe care le exprima și antevorbitorii mei. Au existat o serie de probleme. Prima se referă la finanțare. De când sunt implicat la comisie și lucrez la, în cadrul Comisiei pentru Bugete, uh, finanțarea nu a îndeplinit aspirațiile politice ale europenilor în ceea ce privește dezvoltarea. În al doilea rând, lipsa de predictibilitate. Este clar că întotdeauna Uniunea Europeană va trebui să răspundă rapid la crizele care apar. Acest lucru implică faptul că trebuie să fim mai flexibili, dar în același timp această rubrică a fost mereu criticată de Curtea de Conturi. S-a spus că livrările nu sunt suficient de acurate. Sunt de acord că este nevoie de mai multă flexibilitate, așa cum au spus colegii mei, însă cred că trebuie făcute multe, uh, trebuie regândite procesele și modul de livrare al ajutoarelor. 6% din buget cred că este un procentaj uh, rezonabil în ceea ce privește cantitatea, însă cred că trebuie să ne asigurăm că și calitatea modului în care sunt cheltuite resursele este dată. Uh, die Quantität. Sigur, cantitatea trebuie să meargă mână în mână cu calitatea, pentru că altfel nu putem să justificăm nevoile noastre la bugetul european observ că nu mai dorește nimeni din partea... Nu, nu este nimeni din partea GUE și nu observ pe nimeni în sală din partea EFD, de aceea îi dau cuvântul domnului James Ellis. Uh, thank you, uh, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Am un comentariu specific cu privire la cele șase obiective cheie pe care le-a prevăzut domnul comisar pentru următoarea perspectivă financiară. Există unele aspecte legate de eradicarea sărăciei, relațiile speciale cu țările învecinate. Acestea sunt totuși activități permanente, continue. Dar există și un titlu referitor la țările industriale, care vorbește despre gândirea strategică. Pe mine m-a îngrijorat întotdeauna că avem parteneriate strategice care uh, uneori uh, țin doar de înalții oficiali. Uh, auzim mereu despre parteneriat strategic, dar nimic despre strategie și se pare că alegem aceste țări uh, doar pentru că prezintă interes pentru un parteneriat strategic, dar de fapt nici nu știm ce înseamnă asta. Ne poate spune domnul comisar ce înseamnă parteneriat strategic și ce înseamnă aceasta în contextul uh, acțiunii externe? Mulțumesc. So, dann frage ich jetzt nochmal in die Runde. Vă mai întreb încă o dată. Dragi colegi, mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai există vreo întrebare pe care doriți să o adresați? Da? Ioren? Iar după Ioren, nu, încă o dată Charles, ok, Ioran Ferm, apoi Charles Jörens și apoi urmează comisarul care va răspunde. Eh, Mulțumesc. Colegul meu, domnul Berban, a vorbit deja despre îngrijorările strategice în ceea ce privește coordonarea între UE și statele membre în privința ajutorului pentru dezvoltare. Dar mai există și alte aspecte. Discutăm despre categoria patru din buget care se referă la țările învecinate. Este vorba de instrumentul de vecinătate, instrumentul de preaderare și așa mai departe. Și avem aici o evoluție sensibilă. Gândiți-vă la Orientul Mijlociu, Egipt, Tunisia, Georgia, Azerbaijan, Armenia și toate celelalte și Belarus în plus. Este evident că dacă vrem să avem un impact în acest domeniu, avem nevoie de mai multe resurse economice. Avem de asemenea o discuție cu privire la cooperarea cu țările mai dezvoltate și mai mulți antevorbitori s-au referit la această chestiune. Discutăm despre finanțarea schimbărilor climatice, uh, managementul crizelor și dezastrelor și așa mai departe. Înainte am vorbit cu domnul O'Sullivan în, uh, de la Serviciul de Acțiune Externă și am discutat puțin despre perspectiva financiară. Um, este o perspectivă pe termen scurt, sunt conștient de acest lucru. Dar, uh, de exemplu, avem o creștere 5% pentru 2012, 7% 2013, previzionată de comisie. Și nimic nu arată o dezvoltare mai puțin semnificativă după 2013. Întrebarea mea pentru domnul comisar este următoarea. Cum priviți această situație? Există domenii în care ne putem reduce eforturile sau există zone în care putem crește valoarea adăugată europeană în numele statelor membre, astfel încât acestea să fie dispuse să adauge la bugetul comunitar pentru a câștiga în eficiență sau cum priviți această problemă? acționăm, pentru că de altfel am avut deja probleme. În fiecare an a trebuit să salvăm um, capitolul patru prin instrumentul de stabilitate și probabil că așa se va întâmpla și anul acesta. Care sunt intențiile dumneavoastră? Cum vedeți această problemă uh, evidentă legată de legătura între viitor și resurse? Da, Observ că tot mai mulți deputați uh, doresc să ia cuvântul provocații de uh, ceea ce au spus colegii de lor. Îi dau însă întâi cuvântul domnului Iorg. Mulțumesc. Mai am de spus trei lucruri ce am spus adinauri în legătură cu China, China Brazilia și India uh, presupune un phasing out inteligent. Nu vrem să bruscăm aceste țări și poate că ar trebui să avem uh, colaborări triangulare, nord-sud-sud, nordul ca donator, de exemplu o țară precum China ar putea fi furnizor de servicii și o țară din sud ar fi o țară beneficiară a ajutorului. În al doilea rând, coordonarea între cele, cei 28 de actori, Comisia și cele 27 de state membre. Cred că ar fi momentul să privim această perspectivă și din perspectiva creșterii bugetare până în 2015. Dacă promisiunile sunt respectate, atunci vor fi realizate multe. Am putea să avem o programare comună între Comisie și unele state membre. Cred că acest lucru se face deja. Și în orice caz, după părerea mea, cred că nu există nimic um, împotriva acestui fapt. Și am putea astfel să depășim slăbiciunile bugetare într-una sau alta din secțiunile departamentului dumneavoastră. Același lucru este valabil și pentru asistența de urgență, bugetul doamnei Gheorgheva și de îndată ce Comisia nu va mai avea bani, va putea să apeleze la statele membre. Sau, așa cum prevede tratatul, cele 27 de state membre sunt solidare. Ele sunt obligate prin tratat să-și coordoneze mai bine politicile caz în care ar fi bine să intervină această complementaritate între cele 28 de bugete. Uh, Doamna Riche Mana, acum Puheenjohtaja, arvoisa comisari. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Am două întrebări, iar prima are legătură cu cooperarea pentru dezvoltare și bugetul alocat acesteia. Sunt de părere că ar trebui să facem niște modificări foarte importante în această zonă, pentru că este important să luăm, preluăm rolul de deschizător de drumuri în cadrul Uniunii Europene și trebuie să putem să ne și reînnoim. Iar un alt sector important în cadrul uh, acestui ajutor pentru dezvoltare are legătură cu energiile regenerabile, modul în care pot fi îmbunătățite proiectele. Care este părerea dumneavoastră referitor la această întrebare? Are Comisia vreun proiect pe această direcție, astfel încât în acest sector uh, lucrurile să fie mai aprofundate? Pentru că sunt de părere că putem avea o cooperare foarte bună și Uniunea Europeană ar trebui să fie cât mai activă pe această direcție. A doua întrebare are legătură cu programele care au fost deja uh, menționate și aș vrea să știu care este părerea domnului comisar? Ce probleme există în legătură cu programele existente și ce putem să facem uh, în relația cu Rusia în ceea ce privește politica de vecinătate? Pentru că este vorba până la urmă despre programe de cooperare cu țări în dezvoltare și poate apar probleme în uh, legătură cu Rusia. Uh, Aș vrea să știu dacă în ceea ce privește acest program de vecinătate ar putea fi atrase și programele locale și să vedem cum funcționează acestea, pentru că proiectele sunt uh, asemănătoare în mare parte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Raiman Böge și apoi răspunsurile comisarului. Mulțumesc foarte pe scurt în completare cu ceea ce s-a spus până acum. Cred că foarte multe dintre cele spuse de antevorbitori reprezintă un uh, prilej de a începe o analiză autocritică asupra programelor noastre, asistență bugetare, proiecte care sunt în desfășurare, toate acestea sunt subiecte care ar trebui să ne preocupe mai îndeaproape. Și de asemenea ar trebui să vedem care este punctul de vedere al DV în ceea ce privește necesitățile în domeniul educației și sănătății, pentru că această direcție ar trebui să fie accentuată mai puternic în cadrul proiectelor și cred că ajutorul nostru ar trebui să se axeze pe această direcție. Aș vrea să știu, pentru a acoperi întreaga tematică pe care am început-o anul, acum trei ani în ceea ce privește această food facility, aș vrea să știu știu cum vom proceda mai departe, pentru că nu au existat consecințe strategice la nivel uh, internațional și nici la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă acest ajutor a fost acordat uh, foarte rapid. De aceea, uh, cred că trebuie să aducem modificări uh, la acest program și aș vrea să știu care este perspectiva. Pe de o parte vorbim despre fondul uh, de, pentru dezvoltare și uh, alocarea financiară pentru acesta pe de altă parte, um, trebuie să discutăm și despre niște instrumente complementare, însă cum se gândește Comisia să abordeze deciziile Consiliului în ceea ce privește uh, mijloacele financiare în domeniul protecției mediului și a schimbărilor climatice. Cred că Comisia ar trebui să fie mai uh, severă pe această direcție și să nu lase Consiliul să decide singur în această privință. La pagina 15 este o sinteză foarte bună a departamentului politic, uh, DV, este vorba despre o planificare a resurselor financiare, uh, cheltuielile și cum uh, s-au făcut acestea, asistența umanitară. Se pot observa foarte clar care sunt deficitele noastre și ce instrumente pentru intervenție rapidă am mai necesita. De aceea o Comisia să mai reflecteze nu numai la adaptarea instrumentelor și la marjele care sunt necesare, ci și la instrumente complementare de care am putea avea nevoie cum ar fi instrumentul intern, uh, fondul pentru solidaritate, care trebuie dotat în mod corespunzător. Deci, cred că ar trebui să avem la dispoziție o paletă de instrumente mai mare, astfel încât reacția noastră să fie mai rapidă, fără să trebuiască să trecem prin atâtea proceduri birocratice. Că... Mulțumesc! Domnule comisar Pibalx, vă rog să răspundeți. Aveți puțin mai mult timp la dispoziție, pentru că toată lumea a fost cât se poate disciplinată și ne-a rămas destul timp. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep cu ceva mai concret și apoi o să merg la chestiuni mai largi ridicate de distinși membrii Parlamentului. O să încep cu chestiunea concrete. Mai întâi despre gestionarea ajutorului Uniunii Europene. Recent am avut o dezbatere la Comitetul de Control Bugetar pe baza raportului Curții de auditor, în legătură cu modul în care banii uh, din aceste fonduri europene au fost cheltuiți și la EDF, eroarea este sub 2%, iar pentru buget este între 2 și 5%. Uh, cu siguranță lucrurile se vor îmbunătăți, dar putem să vă asigur că avem rezultate exact la fel sau uh, chiar mai bune decât unele dintre statele membre. Deci vom continua să îndepunem eforturi. În al doilea rând, în legătură cu transparența, toate proiectele noastre sunt foarte transparente. Accesul este garantat online și la dezbateri s-a menționat că unele nu au putut fi accesate. Am deschis imediat pagina de net și am văzut că funcționează. Comisia sponsorizează și inițiativa de transparență internațională în domeniul ajutorului suntem transparenți, nu ne temem și nu evităm critica. Deci ne ocupăm de aceste aspecte. Am avut uh, mulți parteneri pe care am ajutat și din cât știu eu, anunțul oficial care se va face în curând este că am obținut rezultate foarte bune. Această parte merge bine. Apoi în ce privește nevoile generale, nevoile de acțiune, dacă văd care este situația actuală pe plan mondial, să gândim la Sudan, referendumul încununat de succes, n-ar fi fost posibil fără sprijinul nostru financiar. Și dacă există vreo șansă de a câștiga lupta împotriva piraților din Somalia, n-ar fi fără fondurile noastre. Aceste operațiuni există. Ar spune că multe lucruri care se întâmplă în părțile negative, ce se întâmplă în lume, suntem acolo prezenți, suntem de departe cel mai mare donator. Chiar dacă notează, suntem sub 0,5%, dar uh, rolul nostru este simțit în multe colțuri ale lumii, în educație, în asistența medicală. Țările se apropie de obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru că sunt finanțate. Aș spune, pentru că are sens și logică să ne dezvoltăm o politică, un instrument puternic uh, extern de dezvoltare. Există situații concrete care au reieșit în acest cadru financiar. Cu respectul necesar pentru dezbaterile și cu dificultățile bugetare. Uniunea Europeană este foarte bine echipată cu reacții <clears throat> robuste. La noi, bugetele nu înregistrează fluctuațiile din statele membre. De multe ori, acțiunile Uniunii Europene au înlocuit acțiunile statelor membre. Aș menționa summitul uh, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului de la New York. Denumirea a fost, am anunțat facilitatea un miliard pentru aceste obiective de dezvoltare a mileniului, ceea ce are o semnificație politică enormă în fiecare țară. Dar nu s-a pus o presiune suplimentară asupra fiecărui buget. Deci există exemple bune suplimentare pe care aș putea să le menționez. Acum o să parcurg anumite chestiuni care au fost ridicate aici. Întrebarea despre strategia Uniunii Europene 2020. Eu cred puternică. N-ar trebui să împărțim instrumentele politice externe pe diverse linii eh, la diversi comisari. Am fost comisar cu energia și am suferit că n-am avut instrumentul de politică externă pentru energie, dar sunt de acord că am putea include aceste aspecte și în instrumentul de politică externă. Și aș spune că politica externă ar trebui să fie concentrată și în ce privește dreptul de examinare democratică. În ce privește flexibilitatea, am discutat că ar trebui să fie o anumită flexibilitate, dar în coordonare cu acea examinare, cu această supraveghere democratică care să permită că flexibilitatea este suficientă și va fi pe deplin acoperită. În ce privește bugetul, fondul de dezvoltare european, v-am spus poziția, cred că e o chestiune că acolo avem scoruri bune și pe termen de lungat, dar schema ar trebui să permită acest control din partea Parlamentului. Știu care sunt riscurile legate de ce a menționat Charles. Am pus o rezervă la acest subiect, dar cred că atunci când se formulează rezervă, trebuie să existe controlul democratic. Și eu în calitate de comisar, întotdeauna îmi place să existe controlul. Pentru că, de o parte, e dificil, dar dacă treci de acest examen, de acest control, ești mai puternic pentru că ești acoperit, nu mai ești expus ca individ, fiindcă uneori se întâmplă erori personale și în politica externă. Se poate întâmpla, iată de ce vreau să existe un control puternic. Și cred că există. Eficiența impactului pe teren Noua arhitectură cred că va ajuta, pentru că dacă văd Uniunea Europeană în politica de dezvoltare, dar și în alte domenii, fiecare proiect în sine, dar ideea este care este strategia generală față de o anumită țară, ce are un impact. Iată de ce cred că noi acum cu noi arhitectură, o politică, un serviciu extern cu un altul reprezentant, vicepreședintele și comisia se concentrează acum pe dezvoltare și ajutorul respectiv. Putem să fim responsabili, să reacționăm la situațiile politice de pe teren. Cred că există niște condiții prealabile bune și dacă vedem recentele răspunsuri ale comisiei, răspundem la întrebările noastre ce am realizat, ce rezultate, câți copii sunt la școală, ce s-a făcut în sănătate pentru asigurarea păcii și securității învățăm să răspundem, să dăm răspunsuri adecvate la întrebări și prezența să existe pe teren. La alte întrebări, n-aș vrea să contest, m-aș gândi la ce afirmat. E adevărat că astăzi există această calitate de donator, dar lucrurile sunt în schimbare. Am început două mari procese, ajutor bugetar cu Cartea Verde, care merge în direcția menționată aici și în ce privește creșterea inclusivă. Și Parlamentul este pe deplin implicat în acest proces. Asta înseamnă că încercăm să trecem dincolo de al 28-lea donator, să dăm uh, un impuls întregului proces și adevărat e vorba de pace, drepturi și drepturi la viață decentă, la locuri de muncă și dezvoltare durabilă, pe care încercăm să le acoperim. Deci erau niște observații foarte pertinente. Charles, ca de obicei, e strălucit și e minunat că trebuie să ne gândim la mai mulți bani pentru dezvoltare, să fie lucrurile mai focalizate ca actor global și în legătură cu ce a spus impactul asupra bunei guvernanțe. E nevoie de urmărire. În legătură cu ce a spus doamna Brandner, instrumentul de stabilitate este unul pe care îl văd cu siguranță. Să-l formulăm precis. Un instrument de reacție rapidă care să se aplice în situații concrete care apar și când e ajutorul umanitar se poate formula foarte precis și un instrument necesar, pentru că astăzi încercăm oarecum să transformăm sau să îndreptăm în direcția respectivă ajutorul de dezvoltare și nu totdeauna funcționează, uneori pe plan politic e greu de apărat astfel de poziție. Deci e ceva necesar în legătură cu o întrebare pusă în legătură cu parteneriatele strategice și ECI+. Ideea este că China, India sau Brazilia, spre deosebire de alte țări cu venituri medii, pentru că dau și ajutor substanțial de dezvoltare, oarecum dificil ca eu care dau ajutor țărilor care dau ajutor pentru alte țări, fără o cooperare mai... Da, se poate coopera și în dezvoltare, dar este foarte clar, trebuie să fie pe o bază de acord. Facem asta pentru că noi ne descurcăm mai bine acolo și dumneavoastră faceți lucrurile celelalte. Acesta e parteneriatul strategic. Dacă mă gândesc la lupta împotriva schimbărilor climatice, sunt elemente cum ar fi captarea și stocarea carbonului. E un rol în care, pe care și-l poate asuma China. Trebuie să investim. Avem și interese în schimburi de studenți. Deci e un interes strategic pentru noi. Ar trebui să fie sprijinit și de instrumente financiare dar nu sprijină dezvoltarea clasic și a spune că ar trebui să fie acoperit de instrumentul LCI Plus sau un nou tip de instrument focalizat și că nimeni să nu ne acord. De ce dați ajutor de dezvoltare Chinei? Nu, pentru că în interesul nostru să avem cooperarea cu China, sprijinim niște priorități strategice. altul reprezentat discută în prezent cu statele membre și relațiile cu partenerii strategici, inclusiv cu Rusia, care este unul dintre partenerii strategici. Trebuie să finanțăm anumite domenii unde avem interes de cooperare. Aceste domenii trebuie să fie acoperite, dar nu e vorba de cooperare pentru dezvoltare. Va fi cooperare și dacă nu va fi separată. În ce privește aspecte sectoriale de buget, e nevoie de control și din discuția de la Cartea Verde e nevoie de mai mult control, condiții mai severe care să se aplice, cum se va evalua, cum va fi măsurat și nu se va aplica la fel de des ca în trecut. E foarte clar pentru că vedem că e o încredere deosebită pentru o țară când te duci cu instrument de sprijin la buget. Că combaterea sărăciei se poate face și prin intermediul ONG-urilor. Dar în același timp, dacă o faci prin guvern, este cea mai eficace cale de a atinge aceste efecte deosebite. Și trebuie să existe o examinare, niște considerații politice foarte serioase. Nu e un instrument universal, s-ar putea aplica atunci când se dă o valoare și o garanție că vom putea apăra ideea că este aplicată în țări democratice care respectă drepturile omului. E foarte clar din uh, luările de cuvânt aici. Am dat un sprijin bun oamenilor, dar acum mă pune situația defensivă pentru că Poți să aduc argumentul că am monitorizat banii. E greu uneori politic să ape și cred că trebuie să țină cont de acest aspect. În ce privește control democratic, ar trebui să fie, să corespundă tratatul. Și mai trebuie să discutăm cum să se găsească calea cea mai potrivită. O să mă mai gândesc la această întrebare. valoarea adăugată europeană. Când s-a formulat Cartea Verde, de ce am formulat-o așa cum e? Există o plus valoare europeană deosebită, dar din punctul meu de vedere văd că atunci când ne implicăm uh, cu un guvern, cu acest sprijin bugetar, e important să fie cei 27 din Uniunea Europeană, îl spun. E un domeniu unde pot să văd clar valoarea comunitară. Aș vedea de asemenea, cum s-a menționat, chestiuni mari de investiții în energie durabilă sau siguranță alimentară, agricultură. Avem această destinație. Deci am putea să fim să ne implicăm strategic în domenii în care statele membre ar avea o vizibilitate mai redusă. Statele membre întotdeauna au nevoie de mai multă vizibilitate decât Comisia. Ceea ce cred că e important să fie avut în vedere, să se țină, de exemplu, să dau exemplul cu Haiti, l-am menționat și în plenară ce se întâmplă cu drumurile care sunt critice pentru infrastructura de acolo. Din punct de vedere vizibilității, vezi rezultatele doar peste câțiva ani. Pierdem vizibilitate. M-aș bucura mai mult să mă duc să reconstruiesc casele, pentru că aici e ceva vizibil, dar cineva trebuie să facă și munca asta dificilă. Avem o programare comună cu statele membre care iau partea mai uh, estetică, să spunem, a prăjiturii. Arhitectura. Știm că obiectivul este 0,7% din acest venit național brut. Relațiile externe și aceste domenii o să aibă nevoie de mai mulți bani, dar nu doar uh, mobilizarea banilor contribuabile necesare, e nevoie de o platformă pentru investiții care să vină în țări și acestea vin în țări unde există o guvernanță decentă, există stabilitatea cadrului juridic și există un sprijin pe linii de creditare sau posibilități de a merge pe un teritoriu încă necunoscut și am fost foarte puternici în acest sens, pentru că dacă văd China și India, de exemplu, ele sprijină companiile care vin în lumea în curs de dezvoltare va exista creștere, e dificil în anumite țări, dar trebuie să ne gândim și la cum să avem o mai mare implicare a sectorului privat în investiții în aceste țări, pentru că și aceste investiții ajută țările să aibă îmbunătățiri în administrația fiscală și în drepturile omului. Deci cred că există o poveste care trebuie spusă, dar nu doar o simplă matematică. Ioran a spus unde putem scădea sau spori. Cred că e un efort deosebit în relații externe. Toate domeniile au nevoie de finanțare, asta aș putea spune. Ar fi greșit să spun. Ar trebui să ieșim. Nevoi democratice. Situațiile de criză, din păcate, au sporit. Asistența umanitară, de asemenea, nevoile au crescut autoritățile bugetare să spună cât puteți să vă permite să ne dați, ca să putem justifica sume mari și în creștere, dar există un echilibru general ce am putea cheltui în politica externă. În ce privește China și India, programare comună, lucrăm la exemple cu statele membre și relațiile generale între Uniunea Europeană și statele membre s-au îmbunătățit. Cred că există o mai mare încredere statele membre ieri am uh, zburat în același avion cu ministrul britanic și au fost în uh, o parte din Somalia. Au spus pentru că ne implicăm acolo pentru că și dumneavoastră sunteți. Totul se întâmplă pe teren. Uniunea Europeană e mai puternică acum decât e percepută uneori din afară, pentru că se ține cont. Nu întotdeauna laudăm ce face Uniunea Europeană, statele membre țin cont de ce facem noi în esență sunt satisfăcute, asta înseamnă că sunt expuse acum la relația cu țările occidentale și uneori suntem într-o poziție mai puternică. În legătură cu întrebarea legată de energie inovatoare, ar trebui să fie o prioritate. Nici o creștere nu e posibilă fără energie. În Statele Uniunii Europene o forță motrice, investiții puternice în energie din partea guvernelor, apoi s-au privatizat, acum e sectorul privat. Deci cred că fără un sprijin decent pentru proiecte curate, energetice în țările în curs de dezvoltare, riscăm să avem în continuare tăieri ale pădurilor tropicale sau totul să fie bazat pe tehnologiile cele mai ieftine. Trebuie să le sprijinim și țările sunt gata să se implice în energii mai curate. Iar în ce privește ce a spus Rainer, facilitatea alimentară, sunt și vești bune și mai puțin bune. Vestea bună că s-a aplicat în timpul crizei, ceea ce a dat țărilor șansa să depășească criza. Vestea mai proastă că încercați să distribuim în conformitate cu ce au cerut țările și mulți bani și prin diverse instituții. Nu e o strategie umbrelă cu ce obiectiv politic. Am dorit să facem ca impactul prețului la alimente să fie mai mic cum scrie în documentul nostru, avem o strategie pe termen de lungat. Această facilitate alimentară va continua, adică ar trebui poate să ne implicăm în mai puține domenii, să nu fim în toate domeniile, dar unde facem să fie de bună calitate. Trebuie să ne focalizăm, să ne concentrăm. Și pentru mine e important autoritatea bugetară, Consiliul și Parlamentul să cadă de acord care sunt domeniile. Doar atunci poți dezvolta expertiză și costurile administrative scad pentru că 50% din proiecte sunt auditate. Deci costurile administrative uriașe, dar pentru că ne implicăm în multe domenii. Ceea ce înseamnă că în încheiere spun că în politica externă trebuie să definim o strategie și a spune că în domeniul dezvoltării suntem cu partenerii strategici altul reprezentant formulează, dar trebuie să aibă și implicarea statelor membre. Să ne gândim că statele membre uneori au păreri aparte față de anumiți parteneri, dar ne văd o strategie a Uniunii. Deci, Cartea vede ca statele membre să cadă de acord cu privire la o strategie, așa cum uh, în altul reprezentare nevoie ca statele membre să urmeze poziția în ce privește partenerii strategici, dar cred că ne îndreptăm în acea direcție și dacă ne vedem peste un an, cred că vor fi schimbări substanțiale. Doamna președinte, vă sunt foarte cunoscător pentru această posibilitate. O să luăm notă în legătură cu toate propunerile și cred că e doar începutul dezbaterii, nu e de fapt sfârșitul. Mâine vom mai discuta în colegiul de comisari și o să relatez și uh, ce a fost în dezbaterea de azi. Äh, da. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru răspunsurile oferite. Nu ați putut răspunde la toate întrebările. Mi s-a adresat atenția asupra acest lucru. De exemplu, întrebarea domnului James Ellis nu și-a găsit un răspuns uh, suficient de detaliat, însă anumite întrebări care nu și-au găsit răspunsul oral, la acestea se poate răspunde și în scris. Ați primit multe întrebări, ați răspuns la majoritatea, ați observat că vă bucurați de un sprijin uh, larg. Statele membre uh, fac mai multă publicitate pentru politica lor decât Uniunea Europeană, de aceea sunt mult mai vizibile din multe perspective. Însă, ceea ce ați mai spus este faptul că măsurile Uniunii Europene au înlocuit măsurile luate de la nivel național. Și dacă ați dacă tot ne veți răspunde în scris la anumite întrebări, vă rog să efectuați și o listă de asemenea măsuri care au fost înlocuite, pentru că pe noi ne-ar ajuta foarte mult în uh, realizarea argumentațiilor noastre. Bine, nu până în iunie neapărat, dar uh, cu următorul prilej când vom discuta cu statele membre și vom negocia cu ele volumul bugetului. Aceasta este o informație foarte importantă pentru noi. Noi uh, vom mai beneficia acum de o sinteză din partea domnului Salvador Gariga și cu siguranță vom reuși să respectăm timpul alocat uh, reuniunii noastre. Sí, Presidenta, muy brevemente, agradecer la presencia y las respuestas del comisario. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să-i mulțumesc domnului Pibalx pentru observațiile și răspunsurile oferite. Există un consens în această comisie în ceea ce privește aspectele speciale și elementele speciale ale politicii externe. Sunt mereu noi crize care apar, nimic nu este predictibil, se adaugă noi crize pe lângă cele vechi, iar dotarea financiară este o problemă cronică a politicii noastre externe. Ca și în alte uh, domenii în care se efectuează cheltuieli, mijloacele financiare nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor propuse. Nevoia este tot mai mare și mă gândesc aici la noua criză din uh, zona mediteraneană. Toți membrii uh, din această comisie sunt de acord că avem nevoie de mai multe resurse financiare și de mai multă flexibilitate. De asemenea, avem nevoie de posibilitatea de a deține controlul democratic, cel puțin. Asta ne-a transmis Comisia DV prin intermediul domnului Verman. Au fost numite și cifre în ceea ce privește utilizarea ilegală de mijloace din Fondul pentru Dezvoltare, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru toate statele membre, cel puțin pentru pentru uh, organizațiile afectate. Strategia 2020. Cu siguranță, în această privință vor fi uh, realizate niște legături între combaterea consecințelor catastrofelor climatice și obiectivele stabilite în domeniul politicii energetice. Există o relație strânsă între politica externă și strategia UE 2020, trebuie să recunosc acest lucru. Cu toate acestea, avem nevoie de o categorie diferențiată pentru politica externă la, în următorul uh, cadru financiar multianual. Doresc să atrag atenția asupra ceea ce a spus domnul Ashworth și uh, domnul Böge referitor la valoarea mijloacelor financiare alocate politicii externe. Ar putea să fie adecvate, însă justificarea lasă de dorit. De aceea nu suntem de aceeași părere cu domnul comisar, pentru că noi credem că posibilitățile noastre sunt reduse. Atunci când spune comisarul că în, aceste, în asemenea zone precum Haitiul uh, pierdem uh, din uh, influența noastră, Cred că nu ar trebui să ne uităm cu microscopul la aceste lucruri, însă de multe ori trebuie să analizăm cu atenție în ce direcție sunt cheltuite mijloacele noastre financiare. Dorim de asemenea să creăm valoare adăugată acolo unde acționăm, pentru că această valoare adăugată nu se vede numai în acțiunile concrete, ci are efecte și asupra politicii noastre interne. De exemplu, asupra migrației. Și cu cât ne asigurăm mai mult că nivelul de venituri, nivelul de trai este în creștere în toate statele membre, cu atât mai puțin bani va trebui să cheltuim pentru politica migraționistă la nivel european. De aceea, valoarea adăugată al politicii externe, acesta se observă în multe locuri. Fondul European de Dezvoltare și dotarea sa financiară sperăm ca la Consiliu să se ajungă la o acceptare puternică a acestei idei, însă unii dintre deputați au spus că ar fi necesar să ne asigurăm că resursele financiare din acest fond respectiv resursele financiare pentru fondul de acțiune externă vor fi sporite. Aș vrea să mai atrag atenția asupra unui punct în final. Domnul Mitchell a spus că în Regatul Unit există un proiect care se desfășoară pentru că um, este stat, uh, pentru că Regatul Unit este stat al Uniunii Europene. De multe ori uh,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 își uh, alocă meritele pentru uh, mijloacele financiare alocate de Uniunea Europeană ca fiind uh, mijloace alocate de propriul stat. Însă aceasta nu este o problemă atât de mare. Știm care sunt banii care sunt cheltuiți de la nivelul Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt cheltuiți mai eficient decât o fac fiecare stat membru în parte. De aceea este important să nu se piardă niciun fel de finanțare. Comisarul a mai atras atenția asupra unui punct și acesta se repercutează eventual asupra părerii noastre referitoare la cadrul financiar multianual viitor. A vorbit uh, de rezerva pentru uh, fondul dedicat catastrofelor și situațiilor de criză. Și acest, uh, această sugestie o vom prelua și o vom discuta la nivel intern. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că propunerea noastră pentru o coordonare mai bună își va găsi răspunsul, se va bucura de un eco pozitiv, pentru că vorbim aici de coordonarea uh, măsurilor interne care au efecte la nivel extern. Și lipsa aceasta de coordonare duce la o acțiune lipsită de eficiență. Trebuie să răspundem și la întrebarea dacă efectele politicii interne uh, ar trebui să țină de rubrica politică externă sau dacă ar trebui să fie ancorată um, la diversele rubrici privind măsurile interne. Și în final, domnul comisar a vorbit despre rolul ICI Plus în ceea ce privește configurarea politicii europene de vecinătate, respectiv relația noastră cu țările terțe, aceasta trebuie să fie accentuată mai puternic, lucru subliniat și de unul dintre cole- unii dintre colegii noștri, ar trebui să ne modificăm abordarea tocmai în ceea ce privește țările emergente, în care rata de creștere este mult mai mare decât la noi la nivel intern în anumite state membre, iar uh, Uniunea Europeană nu poate să acopere toate nevoile care există, cel puțin nu peste tot la nivel mondial. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Ie bine. Ne revedem la orele 15 înapoi în această sală. Cu aceasta s-a încheiat reuniunea noastră.